Bun venit la audierea noastră. Consider că avem o temă foarte importantă pe ordinea de zi. Nu întâmplător, Comisia noastră parlamentară, uh, sub îndrumarea lui Butikofer, a luat decizia să facă un raport din proprie inițiativă. Chestiunea materiilor prime este extrem de importantă pentru evoluția europeană la nivel economic. După cum am decis, potrivit calendarului nostru, am spus că vom începe foarte repede în acest an. Iată, avem o audiere extrem de importantă. Importanța acestui subiect este, ne este clară tuturor. Este surprinzător faptul, surprinzător pentru mine cel puțin, că Comisia încă nu a dat curs uh, acestei teme. Ieri uh, nu a fost, nici ieri nu a fost dat un uh, document pe acest subiect, fapt care cu siguranță nu ne va ușura activitatea. Dar noi nu vom renunța la această temă o vom trata ca atare. Dacă comunicarea comisiei vine mai târziu, asta este. Cel puțin vom fi noi primii și noi vom fi cei care vom încerca să dăm linia politică pentru acest dosar. Încă o dată, este supărător faptul că comisia nu ne-a transmis o serie de documente. Urez tuturor bun venit, în special invitațiilor noștri care parțial au sosit. Bruxelles e destul de greu de uh, uh, atins ca destinație la ora aceasta din uh, zi. acum dau cuvântul domnului Bütikofer, cel că a avut inițiativa. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Pentru această audiere am ales următorul titlu. O strategie eficace pentru materiile prime la nivel european. Este un subiect important uh, acesta al uh, gestionării materiilor prime la nivel industrial. Putem să constatăm un lucru extrem de important care, din care rezultă actualitatea acestui subiect. Nu putem să continuăm pe modelul business as usual. nevoia de materii prime uh, la nivel industrial nu a jucat un rol atât de important în trecut, dar acum, în special pentru transformarea în direcția unei economii care ține cont de nevoile mediului înconjurător, uh, în special prin prisma acestui lucru, este nevoie să reabordăm acest subiect. Materiile prime ale țărilor Uh, bogate nu sunt suficiente. Aceste țări nu pot să rămână pur și simplu furnizorii noștri. Lucrurile se schimbă și acum, pe bună dreptate, s-a recunoscut nevoia de a elabora o strategie pentru materiile prime. Nu putem doar să mergem la cumpărături de materii prime. Abordarea este foarte importantă. Nu trebuie să plecăm de la premisa că există o singură cale de urmat. Analizând politica, perspectiva politicii generale, este important ca în gestionarea materiilor prime să scriem cu majuscule cuvântul eficiență. Dar nu putem să discutăm despre eficiență neavând acces la materii prime. De aici rezultă faptul că această temă nu poate fi pur și simplu redusă la eficiență, mai ales când vine vorba de rare earth, de mm, uh, metalele rare. Am văzut foarte clar cum a evoluat problematica uh, accesului și cum a luat amploare. Deci, strategia trebuie să fie eficace și eficacitatea, în opinia mea, rezultă dintr-un uh, cadru cooperativ bun. Acest cadru trebuie să existe la nivel intern, între autoritățile publice, statale, industriale și ecologice. Dar cooperarea, cadrul trebuie să existe și la nivel internațional. Astăzi, vom uh, avea în rândul nostru invitați internaționali, tocmai pentru a intra în subiect, cum se cuvine. Cred că cooperarea cu SUA, cu Japonia, este extrem de importantă. Sunt uh, țări industrializate într-o situație similară cu noi. Sunt țări uh, bogate. Pe 3 februarie, o serie de colegi vor Uh, avea o delegație din uh, Japonia la Parlament, uh, delegație reprezentând um, reprezentanții domeniului industrial. Se va discuta despre metalele rare. Vrem o strategie pentru Europa. Sigur, această chestiune nu este lipsită de controverse. Se știe Comisia dorește să aibă un parteneriat uh, de inovare pe tema materiilor prime, dar o serie de, uh, de state membre importante blochează acest demers. Se știe că Germania, Finlanda, Olanda au început să elaboreze propria strategie pentru materiile prime. Dar trebuie să încadrăm totul la un nivel mai amplu de cooperare și sperăm că activitatea noastră în acest sens va duce la crearea unei strategii eficace pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Înainte de a da cuvântul vorbitorilor noștri, am uitat să menționez un lucru pentru colegii noștri. Punctele 6 și 9 de pe ordinea de zi au fost schimbate între ele. Dacă este toată lumea de acord, aș dori să încep cu domnul Stefan Tsoma, uh, Senior Vice President la Government Affairs. <clears throat> I-aș da cuvântul pentru a face o primă prezentare. Timpul este limitat, toată lumea trebuie să aibă timp de intervenție și să avem timp și de dezbatere. Aveți cuvântul, stimate domnule Cioma. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor Aș vrea să încerc în intervenția mea la patru întrebări. Prima, situația actuală în ceea ce privește resursele pentru industria de reciclare. Deci aș vrea să vă plasez puțin în context. Atunci când vorbim despre reciclare, vorbim despre multe produse, materiale care pot fi reciclate. O să mă refer la metalele neferoase, materialele de care ne uh, ocupăm, funcționalitatea lor, ele pot fi uh, reciclate la infinit, ceea ce le face un subiect interesant. Reciclarea poate fi văzută ca reciclare în Europa sau uh, pe plan global. Aceste probleme nu sunt aceleași, chiar dacă sunt similare. În Europa, problema este uh, accesul la minele urbane, avem probleme cu punerea la oaltă a materialelor, uh, cu uh, gropile de gunoi și exportul uh, acestor uh, resurse. Pe baze globale există o problemă serioasă legată de tehnologii și în multe țări operațiunile nu pot să extragă toate materialele, ceea ce duce la ineficiențe și pierderea materialelor, materialelor respective în ceea ce privește materiile, diferitele metale neferoase, uh, presupun uh, o serie de probleme. Uh, cupru și aluminiu sunt supuse presiunii exportului din cauza energiilor pe care le presupun. există materii care sunt exportate ilegal sau sub uh, uh, pretextul de a fi reutilizate. Astăzi există trei motive pentru reciclare. Fie reciclăm pentru că există o valoare, reciclare pentru că există un volum prea mare, LV-ul este un uh, exemplu bun, ar putea să existe și un al patrulea motiv de reciclare în viitor, dat fiind uh, volumul restrâns de astfel de materii și anume materiile care nu sunt economice. Și asta vom uh, studia în cadrul exercițiului uh, cadrului pentru materii prime. Există furnizări de astfel de materii pentru capacități restrânse sau ar trebui să fim în măsură să colectăm mai mult, să tratăm în industria de reciclare care are un potențial foarte mare. Aceasta ar reduce dependența de materii prime uh, din import. De asemenea, posibilitățile de investiții în Europa, dezvoltarea de noi tehnologii, ocuparea forței de muncă, maximalizarea materiilor recuperate, folosirea tehnologiilor cele mai avansate de care dispunem în Europa astăzi, toate acestea ar reduce impactul asupra um, climei. A doua chestiune. A doua întrebare. Ce rol poate să joace industria de reciclare în asigurarea securității resurselor? În primul rând, aș dori să reamintesc ce presupune reciclarea. Deseori lumea crede că reciclarea se limitează la colectarea materialelor și eliminarea acestora și apoi se realizează reciclarea. E vorba de un lanț de reciclare cu cel puțin patru etape. Primul este colectarea. Dacă nu există colectare, nu există reciclare, deci colectarea este importantă. Apoi, desmembrarea produselor care au fost uh, colectate, pre, uh, prelucrarea și apoi uh, reciclarea conținutului materiilor. Acest lucru se face și ceea ce, rezi, ceea ce uh, rezultă poate fi uh, înglobat într-un nou produs. Ce rol joacă industria de reciclare? Ea poate să maximalizeze industria circulară, poate să închidă bucla. Și două exemple rapide. Uh, mobilele și computerele conțin uh, materii care uh, au următoarele 600 de tone de uh, argint, 3% din uh, producție, 25 de paladium, care reprezintă 15% din producția primară și 14.000 uh, de tone de uh, cobalt, care înseamnă 20%. Deci telefoanele mobile și calculatoarele nu sunt atât de greu de uh, colectat și făcând astfel o cincime din cobaltul care este extras astăzi ar putea fi reciclat. Un alt exemplu care arată concentrația acestor produse în aceste mine urbane, în Um, minele de aur avem 5 grame de zăcământ, într-o tonă de uh, uh zăcământ avem 5 grame de aur. Într-o oră, într-o tonă de uh, telefon mobil avem 350 de grame și uh, platin, platină palladium 2 kilograme de astfel de materii față de 5 grame în zăcăminte. Deci, iată posibilități de folosire a acestor uh, materii. industria poate să extragă aceste materiale cu o recuperare maximă. Pentru a face acest lucru avem nevoie de o tehnologie de vârf, investiții mari și economii uh, de scală. Industria pe care o avem în Europa poate să facă asta, însă avem nevoie de investiții și o serie de obstacole trebuie înlăturate. Și în al patrulea rând, uh, Industria poate să inoveze pentru a dezvolta tehnologiile noi de reciclare pentru noile produse care sunt uh, puse pe piață. Industria de reciclare poate să aducă mari diferențe atunci când este vorba de asigurarea securității și eficienței energetice oferind astfel de uh, materii care sunt rare sau nu, dacă ele sunt colectate, dacă sunt desmembrate, dacă nu sunt exportate ilegal, dacă sunt pretratate uh, și apoi uh, prelucrate în instalații de înaltă tehnologie. O să vă spun acum că, și vă reamintesc că lista Uh, de materii critice se referă astăzi în principal la materii neferoase. Acestea oferă uh, aplicații complexe, controlul emisiilor, energii regenerabile, echipamente electronice și electrice, pentru a menționa numai câteva dintre acestea. Cu cât este aplicația mai complexă, cu atât reciclarea este mai complexă și cu atât este mai complex lanțul etapelor de reciclare. Eficacitatea întregului lanț de reciclare depinde de eficacitatea fiecarei etape din acest ciclu. Dacă o etapă este slabă, ea va afecta întregul lanț de reciclare și eficacitatea acestuia. Greutățile tipice care sunt întâlnite, în primul rând, și mă întorc la lanțul de reciclare, slaba colectare sau necorespunzătoare. Și o să vă dau un exemplu pentru că este foarte ușor de rezolvat. Numai 2% din telefoanele mobile sunt colectate și reciclate astăzi numai 2%. Al doilea obstacol îl constituie uh, dezmembrarea insuficientă sau excesivă. În viața unui vehicul, dacă partea electronică nu este scoasă din mașină, uh, metalele din partea electronică sunt pierdute pentru totdeauna, deci trebuie să fie extra, eh, extrase. Un alt exemplu de exces, dacă iei un telefon mobil și îl transformi uh, în uh, piese, părțile de metal prețios se, se vor duce odată cu părțile de plastic și le-ai pierdut pentru totdeauna. Sunt două exemple simple însă există numeroase exemple, astfel încât o desmembrare uh, corespunzătoare trebuie să se facă în funcție de produs. Apoi, gestionarea necorespunzătoare a fluxului după pretratare. Vorbim în special despre materii uh, care sunt critice, care se află în cantități mici în diverse produse. Dacă nu avem un flux uh, adecvat pentru reciclare și ele ajung într-un flux de masă, uh, cum este oțelul, aluminiu, ele se vor pierde pentru totdeauna, pentru că nu vor putea fi recuperate. Deci, pretratarea este importantă. Apoi, recuperarea ineficientă uh, și a acestora. Am vorbit mai devreme de exportul ilegal. ajung uneori în țări emergente unde nu există tehnologii corespunzătoare, ceea ce se întâmplă des, e bine, circa 25 sută uh, din aurul care este în aceste materiale, în aceste deșeuri, uh, se va uh, pierde dacă nu este extras. este un impact pentru Europa, dar și pentru lume, pentru că aceste materii vor fi pierdute pentru totdeauna. Și aș dori să spun uh, ceva despre reutilizarea sau înlocuirea uh, reciclării, reutilizarea ar trebui uh, să fie calea preferată dacă se întrunesc o serie de condiții cu condiția ca la sfârșitul vieții produsului să fie garantată reciclarea. De pildă, un telefon mobil, uh, dacă este aruncat după trei ani de zile, este mai prost decât ar fi fost recuperat înainte și reciclat. Este de preferat ca echipamentul integral să fie reutilizat. Dacă vorbim numai despre părți ale echipamentului, acest lucru este valabil dacă restul produsului, restul echipamentului este reciclat. Sigur, uh, o parte dintr-un uh, calculator poate fi folosită, însă restul trebuie să fie reciclat și nu aruncat la gunoi. Deci există și declarații false de reutilizare <laughs> pentru a ascunde astfel de cazuri. Uh, înlocuirea oferă o soluție atunci uh, când uh, sunt probleme de funcționalitate în cadrul textilelor, de pildă. Provocări uh, tehnice pentru reciclare există și materiile înlocuitoare pot fi și ele reciclate. Aș dori să închei spunând că pentru a justifica uh, Uh, investițiile în cele mai bune tehnologii, colectarea, consolidarea, dezmembrarea corespunzătoare și pre prelucrarea, pretratamentul trebuie să fie asigurate. Transporturile ilegale trebuie să fie oprite. Acest lucru este valabil pentru Europa, dar și pentru alte părți ale lumii unde există o nevoie reală de a spori reciclarea și, în final, a patra uh, uh, întrebare. Ce trebuie să facă industria și alți actori pentru a depăși aceste obstacole și să ridice rata de reciclare și securitate? E bine, guvernele, în ceea ce le privește, în primul rând, trebuie să pună în aplicare în mod uniform și să controleze legislația existentă. Există legi bune dar, din păcate, ele nu sunt puse în aplicare în mod uniform și uh, Există o serie uh, legi privind tratarea deșeurilor, gestionarea deșeurilor sau colectarea acestora. Dezvoltarea unor instrumente pentru a asigura controlul eficient uh, al legilor existente. Ceea ce este important astăzi este controlul uh, exporturilor din Europa. Eficiența este cuvântul cheie promovarea pe toate căile a colectării. Să ne asigurăm că reciclarea este privită ca un sistem. Deseori, uh, oamenii uh, privesc numai un aspect al reciclării și uită de restul. Dacă ne axăm numai pe un segment, acest segment ar putea să afecteze restul lanțului. Dacă ne axăm pe colectare și uităm de restul, vom uh, uh colecta, desmembra și exporta. Dar, sigur, uh, rezultatul este prost, pentru că uh, nu facem decât să colectăm, însă reciclarea este zero eficiența combinării resurselor, securitatea furnizării sunt uh, componente ale unei soluții viabile și în cele din urmă în interpretarea ratelor de reciclare trebuie să punem uh, accentul nu numai pe masă, pe greutate. Materiile uh, care sunt uh, în deficit nu sunt prezentate în masă trebuie să ne asigurăm că aceste materii vor fi extrase și reciclate. Deci e vorba de uh, reciclare de calitate trebuie să lucrăm pe tot parcursul uh, lanțului de reciclare, așa cum uh, vi l-am prezentat dacă vrem să asigurăm economia circulară. Trebuie să inovăm în continuare pentru a veni în întâmpinarea provocărilor noilor produse și tehnologii care sunt introduse pe piață. Și trebuie să investim în extra capacități să creăm economia circulară și locuri de muncă. Desigur, o serie de probleme pot fi rezolvate de timpuriu, ceea ce uh, va asigura cantitățile necesare pentru reciclări și acum alți actori, printre ei uh, ONG-urile care sunt reprezentate și în acest panel, ele trebuie să promoveze o abordare uh, reală, să promoveze o abordare interdisciplinare holistică care să includă media și alte grupuri interesate. Uh, Organizațiile internaționale joacă un rol important și considerăm că ele trebuie să susțină inițiativele regionale pentru a accelera procesul. Accelerarea procesului și definirea unui proces eficient sunt esențiale. În concluzie, aș dori să spun că a venit vremea să operăm schimbări fundamentale, să acționăm rapid uh, pentru a trece de la gestionarea deșeurilor la gestionarea resurselor, să ne uh, axăm pe cantitate, dar și pe calitate, să trecem de la activitățile obișnuite la cele care presupun uh, tehnologii uh, de vârf, ceea ce nu este deloc ușor, și, în final, să privim reciclarea ca o oportunitate și nu ca o povară. Deci, dacă există legi care au adus diferențe uh, în Europa, uh, directiva UI, uh, directiva privind bateriile, ei bine, trebuie să vedem la aplicarea lor corespunzătoare. Eficiența resurselor uh, poate fi asigurată și de o reciclare corespunzătoare. În felul acesta vom avea o economie circulare, circulară care va ajuta la controlul aplicării legislației. Potențialul este uriaș, însă trebuie să-l valorificăm. Mulțumesc! Darf mich bedanken, Herr Schumann, für Ihren äh, ausführlichen Vortrag und darf als Vă mulțumim pentru prezentarea exhaustivă. Trecem direct la următorul vorbitor, Stefan Arditi. Äh, președintele spune, sper că am äh, pronunțat corect numele, este parte a Biroului European pentru Mediu. Aveți cuvântul. Morning, everybody. Thank you very... Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc că ne-ați invitat la această audiere publică referitoare la strategia eficientă privind materiile prime pentru Europa. Biroul de Mediu European este o federație de ONG-uri naționale, vreau doar să, ca punct informativ pentru dumneavoastră, avem câteva slide-uri pe care sper că le puteți vedea și care sper că vor uh, trezi câteva întrebări pe care să le putem clarifica în cursul discuției. Prezentarea mea se va axa în principal pe două puncte. Primul este securitatea resurselor. Este formularea pe care încercăm să o folosim acum crearea unor oportunități noi majore care să pună sub semnul întrebării modul nostru de viață actual. Pe prima pagină aveți tendințele pentru consumul de resurse naturale. După cum vedeți, în anii următori vom utiliza din ce în ce mai multe resurse naturale și mai intensiv decât până acum, decât am făcut-o în ultimele trei decenii. Deci, întrebarea este dacă putem să continuăm în acest ritm sau nu. Și cred că prin această inițiativă privind materiile prime trebuie să ne ocupăm de aspectul de consum al uh, gestionării resurselor. A, al doilea slide este destul de tehnic dar cred că poate clarifica și ajuta la discuții, discutarea unor subiecte. Foarte adesea auzim despre decuplare și acum că producem mai mult, uh, trebuie să avem o valoare economică mai mare cu resurse mai mici. Și nu sunt sigur că este adevărat în întregime dacă luăm în calcul uh, efectul uh, tiparelor noastre de consum în alte țări. Și cred că tocmai de aceea trebuie uh, să modificăm modul în care măsurăm decuplarea consumului de resurse prin comparație cu valoarea economică. Al doilea punct al uh, prezentării mele răspunde la uh, multe dintre întrebările care mi-au fost adresate și care se referă la minele uh, domestice, la extracțiile domestice, uh, interne și cred că și la posibilitățile pe care le avem de a face acest lucru și trebuie să vedem care este potențialul cel mai util și mai accesibil și Pot să-i mulțumesc lui uh, Stefan că ne-a reamintit de potențialul uriaș pe care îl avem prin reciclare. Întrebarea mea este dacă ar trebui să preferăm această, uh, aceste mine urbane sau uh, minele uh, tradiționale. Sunt niște date pe care le avem aici. Anual consumăm aproximativ 16 tone de resurse per capita și producem cam 6 tone de deșeuri și importăm 3,5 tone de resurse. Deci, întrebarea este, și e foarte clar că nu am un răspuns clar, dar întrebarea este unde ar trebui să ne stabilim prioritățile. Și tocmai de aceea cred că ceea ce este important pentru comunitatea ONG-urilor în această inițiativă este să avem și curajul să stabilim niște priorități, să stabilim niște piloni. Și noi avem trei piloni în această inițiativă privind materiile prime. Cred că le știți, chiar dacă cel mai recent document încă nu a fost emis. Și cred că trebuie să prioritizăm al treilea uh, pilon. Deci să ne ocupăm mai întâi de consumul de resurse și să vedem cum putem uh, crește eficiența resurselor și cum putem mări și uh, eficiența reciclării înainte de a ne gândi la tehnologii noi uh, de extracție a materiilor prime și înainte de a vorbi despre comerțul internațional. Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că toate instrumentele din acești piloni nu sunt utile, dar întrebarea este unde trebuie să ne stabilim prioritățile. Și poate uh, acest potențial oferit de minele urbane poate fi folosit mai eficient și mai precis în strategia noastră pentru cel de-al doilea și de-al treilea pilon. Acum avem și o întrebare cheie la care mi s-a cerut să răspund, și anume efectul uh, extracției de materii prime asupra biodiversității. Și cred că ceea ce este extrem de important aici este să vă reamintesc și că biodiversitatea, chiar dacă este greu de măsurat acum, este una din cele mai mari preocupări, dacă nu chiar cea mai mare. Deci, încă o dată, trebuie să ne gândim la asta atunci când vorbim despre uh, mine, despre extracția internă și să vedem dacă este într-adevăr acest lucru o prioritate. O să încerc să răspund uh, și la alte întrebări, trecând prin slide-uri. Când analizăm lista de uh, minerale critice care au fost um, identificate de Comisia Europeană și care sunt disponibile uh, public, vedeți că majoritatea acestor materiale nu se află în Europa. Poate tocmai de aceea sunt critice, sunt considerate critice și întrebarea este dacă avem nevoie acum, ca un prim pas, să intensificăm uh, extracția internă atunci când știm că o mare parte din aceste materii prime critice sunt mult mai concentrate în uh, deșeurile noastre urbane decât în minele pe care le-am putea avea chiar și la nivel internațional. Deci cred că este extrem de important să nu uităm acest lucru. Acum aș dori să insist un pic mai mult asupra efectelor extragerii de resurse asupra pământului și a biodiversității. Oricare ar fi implementarea și oricare ar fi măsurile de precauție pe care le asociem cu activitățile de extracție, trebuie să recunoaștem că chiar și ceea ce noi numim uh, extracție durabilă, sustenabilă, este doar o controlare a pagubelor. Deci nu este ceva, nu este un proces natural și are întotdeauna un impact uriaș asupra biodiversității. Aș dori să vă reamintesc de asemenea că foarte recent Comisia a fost de acord cu o nouă rețea, ă, cu rețeaua Natura 2000. De ce avem nevoie de ea este pentru că o majoritate a posibilităților pe care le avem în extragerile interne se referă la ă, zone care în momentul de față sunt incluse în Natura 2000, în protecția Naturii 2000. Deci, cred că trebuie să transmitem niște mesaje clare la nivel european. Dacă ne decidem să protejăm și să extindem rețeaua Natura 2000, nu putem să ne contrazicem permițând extragerea uh, internă în aceste zone, în special dacă nu sunt resurse de care avem nevoie în acest moment, așa cum uh, demonstrează slide-ul pe care l-am uh, prezentat aici. În al doilea rând, se pune întrebarea care este strategia aflată în spatele uh, extracției și minelor de acum. În momentul de față ne întrebăm dacă uh, reciclarea construcțiilor demolate nu ar putea avea uh, un uh, rol foarte important aici. Și asta nu ar submina atât de mult uh, ținta noastră de biodiversitate. Aș prefera să petrecem mai mult timp cu dezbaterea mai degrabă decât cu uh, prezentarea, cu o prezentare prea lungă din partea mea. Și aș dori să trag doar o concluzie cred că în afară de al treilea pilon și de inovație, pe care uh, o putem uh, trata tot la uh, al treilea pilon, ceilalți piloni perpetuează practic același model de dezvoltare despre care știm clar că nu este sustenabil. Deși cred că primul pilon în ceea ce privește trainingul internațional poate contribui la uh, minimizarea tensiunilor internaționale, nu cred că strategia statelor membre uh, poate adopta strategia europeană în această privință. Deci nu sunt sigur că vom avea beneficiile uh, pe care le așteptăm din intensificarea activităților uh, comerciale și ar trebui să ne punem întrebarea și dacă această aceste noi practici comerciale internaționale nu pot duce la neocolonialism. Al doilea pilon, așa cum v-am arătat, nu cred că va ajuta la rezolvarea necesităților noastre critice, așa cum a fost el identificat până în prezent, dar uh, Uh, ar putea să pericliteze uh, țintele noastre de biodiversitate. Deci, cred că dacă întrebați care este prioritatea pentru extracțiile interne, cred că răspunsul clar este că ar trebui mai întâi să ne concentrăm asupra minelor urbane, așa cum s-a explicat. Dar cred că ar trebui să dăm dovadă și de inventivitate și Ah, punctul nostru de vedere este că trebuie să demarăm de la pilonul 3 pentru a crea condiții pentru un nou design de produs și pentru o strategie de reciclare care să ne aducă avantaje concurențiale. Vă mulțumesc pentru atenție și pe ultimul slide vedeți că veți avea un vot important pe 3 februarie pe dosarul Wii și vă încurajez să profitați de votul dumneavoastră în această zi. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru prezentare. Și nu în ultimul rând, la primul panel, doctorul Stefan Mayer, președintele Organizației Federale a Industriei Germane. Fără să mai zăbovim, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Butikofer, pentru invitație. Gentlemen. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această invitație. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am uh, avut uh, ninsori în Germania și acum o să trec la germană pentru că raportul meu este în germană. Ja, ich wollte nicht nur für die Einladung zu dieser Anhörung danken, sondern am vrut uh, să vă mulțumesc pentru uh, invitația la această audiere, dar și pentru atenția pe care a acordat strategiei europene pentru materiile prime și industriei în acest sens. În opinia noastră, din 2008 uh, s-au făcut progrese în elaborarea unei strategii. Dar din perspectiva industriei germane nu ne aflăm acolo unde ne-am dori. De aceea Comisia Europeană ar, a vrut să prezinte astăzi o comunicare privind această strategie. Deplângem faptul că publicarea acesteia a fost întârziată. Cu atât mai mult salutăm inițiativa dumneavoastră celor de la Comisia ITRE a Parlamentului, inițiativa de a aborda acest subiect și de a elabora un raport din proprie inițiativă privind securitatea materiilor prime și strategia pentru materiile prime la nivel european. Cum arată situația din perspectivă germană? Se știe foarte clar că materii prime precum metalele, metalele rele pun probleme. Cota de export a Chinei a dus la reduceri uh, ale producției la nivel german și ne îngrijorează faptul că China dorește în continuare să limiteze exportul de metale uh, rare, astfel încât uh, situația să rămână tensionată. La fel și cotele pentru alte materii prime de export ale altor țări reprezintă pentru industrie o problemă mare. Nu periclitează asigurarea cu materii prime, dar periclitează competitivitatea întreprinderilor și afectează negativ produce, producția durabilă europeană. Cotele de export uh, uh afectează așadar Germania. Uh, exportul din Rusia cu 50% de metale uh, iarăși uh, este afectat. Există materii prime care sunt exportate ilegal și din acest motiv Europa este afectată. Și, desigur, totul este afectat acum și de faptul că prețurile cresc. În al treilea pilon, situația nu s-a îmbunătățit în opinia noastră. Accesul este îngreunat, accesul uh, a fost făcut imposibil, mai ales uh, dat fiind faptul că lipsesc acordul privind uh, uh, protecția și uh, obținerea de materii prime. Economia se bazează pe cei trei piloni uh, import de materii prime, de materii prime secundare și uh, uh, comerțul în Europa. Situația, echilibrul din, cele trei, din cei trei piloni s-a înrăutățit. Ce putem să facem noi? Este important să vedem ce fac întreprinderile. Aprovizionarea cu materii prime reprezintă o sarcină primară a economiei și trebuie să aibă loc uh, în uh, condiții uh, în condiții foarte clar prestabilite. Acest lucru presupune implicarea în proiecte privind furnizarea de materii prime, atât în nivel european cât și la nivel uh, extern. Este importantă participarea la aceste proiecte, dar să nu uităm că această participare nu poate să reprezinte o soluție uh, făcătoare de minuni. Uh, Germania importă, până, uh, importă materii prime în valoare de peste 80 de miliarde de euro anual, mare parte din acestea fiind metale. Așadar, participarea la extracțiile miniere trebuie să fie garantată. Întreprinderile vor fi mereu dependente de gestionarea materiilor prime. De aceea uh, trebuie demontate obstacole din calea comerțului cu materii prime. Eficiența materiilor prime este iarăși importantă, dar, în opinia noastră, uh, eficiența deja este parte a antreprenoriatului la nivelul întreprinderilor ce gestionează materiile prime, fiindcă numai uh, gestionându-le eficient vom putea avea uh, o șansă de supraviețuire pe termen lung pe piață. De aceea evaluăm ca atare potențialul de uh, evoluție la nivelul eficienței utilizării uh, materiilor prime. Există însă loc de mai bine întotdeauna. De aceea, între utilizarea materiilor prime și urmările economice, sociale, trebuie să existe o legătură. Dorim să abordăm și chestiunea accesului la materiile prime de bază în Germania și în Europa. Trebuie să găsim un echilibru și trebuie să ajungem la o proporționalitate a accesului. Dar, uh, în ceea ce privește disponibilitatea materiilor uh, prime secundare este și primare, este nevoie de acțiune politică. Ce ar trebui să facă politică în opinia noastră? aș dori să laud activitatea politică de până acum, pentru că până acum, la nivel european, au fost întreprinse măsuri pentru o mai bună fezabilitate a celor trei piloni. S-a cerut o anchetă a OMC-ului împotriva Chinei. Astfel, Comisia face uz de instrumentarul OMC pentru a contracara uh, accesul limitat la resurse. Însă, uh, nu putem să întrezărim o soluție pe termen scurt pentru că procedurile OMC sunt uh, laborioase de obicei și durează. Dar este important ceea ce se întâmplă. Cu dosarul VE au fost stabilite criterii obligatorii pentru uh, exportarea uh, obiectelor electronice utilizate. Astfel au fost create premisele contracarării uh, exportului ilegal de deșeuri electronice. Discutăm și despre rețeaua Natura 2000, prin intermediul căreia s-a stabilit că zonele de protecție sunt uh, zone tabu pentru uh, um, acest subiect. Pași adiționali însă sunt mereu necesari afectarea competitivității uh, trebuie să fie contracarată. Discutăm despre sistemul preferențial GSP, care tratează inegal țările în ceea ce privește utilizarea de resurse și de materii prime. Mai mult decât atât, regulile împotriva cotelor impuse de export trebuie integrate în sistemul de eficacitate. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de credibilitate în ceea ce privește acordul de liber schimb cu India, spre exemplu. În ceea ce privește exportul ilegal de deșeuri, uh, trebuie să existe reguli clare pentru aparatura electronică veche. Această, acest lucru ține de competența statelor membre, dar Comisia are un rol supraordonat aici. În plus, este nevoie de reguli în ceea ce privește mașinile second-hand și comercializarea acestora. În prezent, mașinile second-hand sunt uh, transportate ilegal în afara Europei. În ceea ce privește protecția naturii și uh, materiile prime. Trebuie să vedem cum anume putem să tratăm cele două subiecte. Uniunea Europeană trebuie să trateze cu statele membre responsabile pentru implementarea uh, directivei Natura 2000. Trebuie purtat un dialog constant. De asemenea, cercetarea la nivelul materiilor prime trebuie consolidată la nivel european. Astfel, am putea să facem față nevoii ce există la nivelul uh, obținerii de materii prime. Uniunea Europeană trebuie să creeze un parteneriat de inovație în ceea ce privește obținerea de materii prime. Comisia Europeană uh, a elaborat anumite puncte în ceea ce privește inițiativa pentru materiile prime. Avem nevoie de un instrumentar de acțiune și ne, ne dorim mai multă consecvență. Uh, avem nevoie de o politică concretă de comercializare. Uh, reforma instrumentarului trebuie să fie utilizată pe deplin. Inițiativa pentru materiile prime trebuie să fie implementată ca atare și procesul de implementare trebuie accelerat. accesul devine din ce în ce mai problematic la materiile prime. Și această tendință nu va scădea în viitorul apropiat. Materiile prime sunt extrem de valoroase pentru toți. Tehnologiile, cu odată cu evoluția tehnologiilor, materiile, nevoia de materii prime va crește. Trebuie să contracarăm uh, comerțul ilegal de materii prime secundare astfel încât uh, să utilizăm baza materiilor prime europene durabil, în mod durabil. Fie putem să impunem o taxă pe materii prime sau o taxă pe certificarea acestora care garantează originea. Problema este însă că dacă am acționa astfel, fie întreprinderea de faliment, fie s-ar externaliza. Vă avertizez uh, asupra unui lucru. Nu trebuie să avem o abordare fragmentară, ci una holistică. Trebuie să avem o inițiativă care să vizeze Uh, subiecte importante ce țin de cei trei piloni. În opinia noastră, pentru a crește eficiența materiilor uh, prime, este nevoie să îmbunătățim securitatea acestora. Sunt uh, două, încă securitatea și eficiența sunt două obiective separate, fiecare uh, fiind perfect justificate. Eficiența este un subobiectiv al securității. Securitatea trebuie să fie o parte a, a materiilor prime trebuie să fie o parte a politicii de securitate, după cum a spus domnul Tajani, o parte a inițiativei emblematice privind politica energetică a viitorului. De aceea, mulțumim pentru acest raport, mulțumim pentru faptul că Comisia ITRE rămâne Comisia competentă în fond pentru acest dosar. Sperăm că acest raport să ofere un impuls potrivit pentru inițiativa privind materiile prime și pentru securizarea mediului industrial european. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru intervenție. Acum urmează prima rundă de întrebări. Deja s-au anunțat primii intervenienți, domnul Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările interesante. Avem următoarea întrebare. Cum interpretați uh, directiva REACH? Ce efecte are aceasta asupra alimentării cu materii prime și asupra securității acestui domeniu? Ce întrezăriți uh, așadar pentru piețele materiilor prime prin această directivă? În al doilea rând, aș dori să vă întreb ce părere aveți Uh, ce părere aveți despre al optulea program cadru, cum anume am putea să avem o, o inițiativă Joint Technology și cum uh, uh, priviți uh, acordurile bilaterale ca fiind încadrate în acest domeniu? Președintele, vom colecta câteva întrebări ca să profităm de timpul alocat. Domnul Beautycofer are uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cioma și domnul Maier au avut intervenții interesante și aș avea câteva întrebări. Domnule Cioma, dumneavoastră ați vorbit despre faptul că în anumite sectoare reciclarea nu uh, este întreprinsă, nu, este, nu face sens din punct de vedere economic, fiindcă nu se rentează. Ce fel de mecanisme puteți să propuneți dumneavoastră pentru politică, astfel încât în uh, domeniul materiilor prime rare, strategice, uh, Uh, care nu sunt subiect uh, al acestui dosar să fie creată o reciclare fezabilă. În al doilea rând, vă întreb ce părere aveți despre eficientizarea reciclării printr-o integrare a eficienței uh, materiilor prime în directiva ecodesign astfel încât la începutul ciclului de viață al unui produs să fie create anumite criterii. Uh, și o întrebare către noastră și către domnul Maier. Ce pași concreți sunt necesari în opinia dumneavoastră, astfel încât exportul ilegal despre care ați vorbit, uh, uh, în special în domeniul aparatelor electronice, să fie, și pentru ca exportul să fie limitat. Am o întrebare către domnul Maier, de fapt două, spune vorbitorul. Uh, Ați vorbit despre importanța deschiderii accesului la materii prime în Europa. Însă domnul Arditi a spus că foarte multe materii prime strategice nu există în Europa. Așadar, persistă întrebarea, pentru ce fel de materii prime, în opinia dumneavoastră, este nevoie de intervenție domestică la nivel european, de minerit european, uh, de minerit european de importanță reală, pentru ce fel de materii prime, ce prioritate au acestea și uh, cum este privită prioritatea într-adevăr. La fel, ați menționat ceva uh, referitor la prima comunicare a Comisiei. Uh, și anume ați menționat sistemul preferințelor comerciale. În opinia mea, acest lucru nu va fi stipulat și în al doilea proiect al comunicării. Care este poziția noastră față de acest lucru? Ce părere aveți? Un european ar trebui, într-adevăr, să dea curs unei politici uh, față de țările bogate în resurse, uh, Uh, astfel încât uh, să retragem preferințele comerciale în momentul în care nu, este, nu ne este garantat accesul. Deci ce părere aveți? Mulțumesc. Domnul Florenț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se discută astăzi deschis uh, despre acest subiect, ceea ce este extraordinar. Nu doar pentru că domnul Beautycofer serbează astăzi ziua de naștere, ci pentru că, iată, am văzut că s-au abordat câteva subiecte care mă bucură pe mine personal. Dezbaterea aceasta s-a purtat uh, în urmă cu 10 ani la Envy, exact în aceeași uh, formulă. Am decis uh, Triple E și am decis directiva privind mașinile, autovehicule vechi. Însă n-am avut puterea de a crea cele două rapoarte în așa fel încât lacunele să fie închise definitiv. Astăzi, la ora 12, este termenul limită pentru uh, predarea amendamentelor pentru directiva Triple E. Astăzi purtăm discuții privitoare la standardele comunitare pentru procesul de reciclare și ne certăm pe acest subiect, pentru că avem 27 de procese diferite de reciclare în Uniunea Europeană. Asta pentru că acest uh, Uh, concept al reciclării nu este un concept care să fie tratat unitar la nivelul experților tehnici și la nivelul universităților. Deci, avem uh, o țară vecină cu Germania, o țară veterană în Uniunea Europeană, unde raportul reciclare este de 9 la 2 kg, în alt stat este de 10 la 13 kg, deci trebuie să închidem aceste lacune. Nu putem uh, accepta situația. Nu ați vorbit uh, toți vorbitorii despre comerțul ilegal și transportul ilegal de deșeuri. Însă astăzi, uh, ofițerul Vamal trebuie să dovedească el că tot ceea ce ține de un calculator este deșeu. Însă furnizorul spune că nu sunt deșeuri, ci sunt obiecte reutilizabile. Concluzia este că în trei porturi mari europene din peste 400 de containere, din peste 300 de containere care, care uh, înregistrate, din peste 400, 300 conțineau obiecte ilegale. Mă scuzați. Așadar, trebuie să ajungem la situația în care exportatorii pot într-adevăr dovedi că obiectele sunt reutilizabile, fiindcă alt, altfel comerțul ilegal de deșeuri va continua putem să continuăm să creăm condiții cadru pentru comerțul cu uh, deșeuri, dar important este să închidem definitiv aceste lacune și să avem reguli unitare. Acum avem posibilitatea să facem acest lucru și dacă profităm de această ocazie, atunci vom progresa mult. Dezbaterea pe acest subiect este foarte importantă și, sigur, nu putem să, punem, să implicăm armata în ceea ce privește securitatea materiilor prime, dar ceea ce trebuie să facem este să dăm dovadă de curaj, să schimbăm anumite lucruri. La fel și uh, directiva FFH este foarte importantă în acest sens. trebuie să explicăm foarte clar că este nevoie de o revizi, revizuire la comisie. Ar trebui să comunicăm acest lucru foarte clar comisarului de resort. Dacă acționăm la nivel comunitar, atunci cu siguranță putem să creăm, la, să creăm o politică de mediu și o politică uh, industrială eficientă. Domnul Lambert are cuvântul. Uh, building up on what is... Uh, plecând de la ceea ce s-a spus uh, Doamna, domnule Soma, se pare că spuneți că avem legislația de care avem nevoie ci, și numai aplicarea lipsește. Alții au vorbit despre neajunsuri uh, în legislație care trebuie uh, corectate. În al doilea rând, știți că ne îndreptăm încet, dar sigur, către reguli și legislație în ceea ce privește eficiența energetică. Și întrebarea este pentru cei trei vorbitori. Credeți că trebuie să ne îndreptăm către norme uh, și obiective în ceea ce privește eficiența uh, resurselor sau problema este prea complexă pentru a fi gestionată în felul acesta? Domnului Arditi, mi-a plăcut faptul că ați atras atenția asupra uh, cererii și nu numai asupra ofertei și uh, modelelor de consum. Sunt de acord cu asta. Care ar fi recomandările dumneavoastră în ceea ce privește acțiunea legislativă? Prin uh, fiscalitate putem să obținem acest lucru sau pe baza unor uh, instrumente bazate pe piață? Iar domnului Mayer am uh, văzut o controversă între uh, China uh, și restul lumii în ceea ce privește metalele rare, cât de îngrijorată este industria și care considerați că ar putea să fie planul pentru a face față acestei situații. Mulțumesc. Domnul Cimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a corecta un aspect. Nu este adevărat că Europa este lipsită de accesul la resurse. Avem unele dintre cele mai mari resurse de argint și cupru în Europa. Și atunci când extragem cupru și argintul, putem să ă, extragem și alte ă, materii, inclusiv ă, metalele rare Trebuie să apreciem ceea ce avem aici, în Europa. O alternativă falsă a fost prezentată aici între uh, reciclarea uh, resurselor și comerțul internațional. Nu trebuie să optăm pentru un pilon anume, trebuie să îi folosim pe toți. Și cererea de reducere a consumului nu este numai Uh, una nerealistă, ci și periculoasă, pentru că asta înseamnă o reducere a activităților industriale, asta presupune uh, și uh, reducerea uh, cercetării și dezvoltării, uh, ceea ce va duce la uh, emigrarea Uh, materii cenușii. Uh, cei care uh, sunt de vârf în acest domeniu vor căuta terenuri și țări mai favorabile unde să-și desfășoare activitatea. Mulțumesc! Danke sehr, Kollege Merkis. Domnul Marchis, doamna Marchis, mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul pentru prezentări. Da, apreciez faptul că atrageți atenția asupra consumului, domnule Arditi. Și am cam aceeași întrebare. Cum putem să influențăm uh, comportamentul uh, consumatorului? Cred că suntem prea mult în acest mod de reglementare și nu în cel al stimulentelor. Uh, Poate că uh, în loc de a-i forța pe oameni să schimbe consumatorul, să schimbe comportamentul, mă iertați, ar fi mai bine să dăm stimulente în acest uh, sens. Uh, cred că trebuie să ne concentrăm și asupra reutilizării, pentru că de multe ori aruncăm lucrurile și vrem obiecte noi. Cum, ave, cum priviți lucrurile și anume această reutilizare a materiilor uh, Înțeleg că vizăm uh, eficiența energetică și eficiența uh, materiilor, însă ecodesignul a putea fi conceput astfel încât uh, să nu concepem, să nu proiectăm un produs um, ci nou, ci să preluăm unul vechi și să îl reutilizăm. Există și alte aspecte de care sunt îngrijorată și anume faptul că există această cursă pentru aceleași materii și la, între mine este o valoare diferită, de pildă o moară uh, de vânt uh, și un uh, telefon mobil. O moară de vânt folosește aceleași materii ca și un telefon mobil. E bine, dacă ar fi așa, atunci aș opta pentru moara de vânt. Deci, cum uh, o să abordăm această problemă și anume cursa pentru aceleași materii? Cine câștigă ce? Piața? Trebuie să stabilim, trebuie să facem o ierarhizare și să vedem care este utilizarea optimă a unui produs. Dacă vorbim despre o altă uh, resursă în deficit, biomasa. Toți folosim biomasa asta în, pentru energie, pentru uh, industria farmaceutică, pentru uh, produse biodegradabile. Deci, cine va obține biomasa? Pentru mine asta este o întrebare cum vom concepe un sistem în care fiecare să primească uh, ceea ce are nevoie și în care nu vom alerga toți după aceleași produse. O altă întrebare, și asta pentru a mă întoarce la problema reciclării. Dacă Europa depinde atât de mult de importuri și exportă atât de multe deșeuri, știu că nu putem să închidem uh, ușa regulilor OMC, însă poate că am putea reduce exporturile făcându-i pe producători mai responsabili. Dacă aceștia și-ar prelua tot ceea ce introduc pe piață, am putea să reciclăm tot ceea ce avem și uh, să nu uh, uh încurajăm uh, exporturile. Astfel am avea societatea pe care cu toții ne-o dorim. Mulțumesc! Mulțumesc. O să dăm cuvântul vorbitorilor noștri, după care trecem la a doua rundă de intervenții. Domnule Cioma, aveți cuvântul. Am învățat să vă pronunț numele corect. Deci, domnule Cioma, poftiți. Mulțumesc. În ceea ce privește Uh, reciclarea materiilor uh, care nu sunt viabile, uh, litiumul, de pildă. Ce se poate face? Există două căi și am lucrat cu Eurometo, Asociația privind metalele, Asociația Europeană, propuneri și există astfel de propuneri. În primul rând, cercetarea. Trebuie să facem o cercetare în ceea ce privește aceste produse care nu sunt reciclabile din punct de vedere economic pentru a îmbunătăți tehnologia acestor produse. Apoi putem să învățăm uh, Uh, foarte mult de la uh, sistemul de uh, preluare, de luare înapoi a produselor. E vorba de valoare, volum, în care sunt conținute în aceste produse. Suntem uh, bine organizați, avem uh, astfel de sisteme de preluare de colectare, trebuie să învățăm de la cele mai bune sisteme existente în Europa și să încercăm să le extindem. Astfel de Uh, sisteme pentru materiile periculoase ar putea fi extinse și la uh, materii care nu sunt astăzi reciclabile din punct de vedere economic. În ceea ce privește ecodesignul, o să revin la ceea ce am spus mai devreme, închiderea buclei sau economia circulară. Industria noastră este Uh, și în avangarda, dar uh, și în spatele întregului lanț de furnizare. Noi furnizăm materiile și aș dori să spun că am vorbit despre reciclare de cel de-al treilea uh, pilon, dar și ceilalți doi piloni sunt importanți. Nu m-am concentrat asupra lor, dar și ei sunt importanți. însă, în afară de materii secundare, avem nevoie și de materii primare de unde furnizăm materiile uh, care intră în produsele primare, fie că e vorba de produse electronice, uh, autovehicule, încercăm să preluăm produsul la sfârșitul vieții uh, sale, să îl reciclăm, să recuperăm materiile înglobate în produs, să le transformăm în noi produse, noi materii care să fie folosite în astfel de echipamente. Dar pentru a putea face acest lucru, este clar, cu uh, cât vom face mai multă reciclare pe uh, lanțul de furnizare, cu atât vom participa în mai mare măsură la dezvoltarea unor astfel de produse și cu atât va fi mai ușor să le reciclăm. Uh, cel mai bun exemplu este un iPad în care nu se poate separa bateria de acesta sunt două cicluri de reciclare. Cu siguranță este una dintre chestiunile uh, cheie uh, participarea pe întreg uh, lanțul pentru a asigura reciclarea cu costurile cât mai scăzute cu putință. În ceea ce privește exporturile ilegale, care sunt uh, soluțiile? Codurile vamale pot fi îmbunătățite, putem adăuga informații în declarația vamală, astfel încât să fie mai ușor pentru ofițerii vamali să identifice materiile primare de cele secundare, deci ceea ce este uh, nou uh, și reutilizat. Pentru că asta ar trebui să reiasă în declarația vamală. Însă principala propunere pe care am făcut-o la Eurometal este o certificare, o atestare a entității finale de reciclare. Unde este aceasta amplasată în Europa sau uh, altundeva? Această certificare, această atestare ar conține criterii de mediu operaționale și de siguranță. Nu trebuie să fie foarte complexă, trebuie să vegheze ca niște criterii minime să fie îndeplinite, astfel încât reciclarea efectivă să poată să aibă loc, nu numai într-un cadru adecvat, ci asigurându-se o recuperare maximă a materiilor. Și prin discuțiile per uh, strategi de la Comisie, se pare că nu este o propunere imposibilă, chiar dacă există o normă OMC în acest uh, sens, dar trebuie să o analizăm. Acest lucru ar uh, presupune o mare diferență. Exportatorul Uh, deșeurilor să fie uh, responsabil pentru a menționa care este entitatea de reciclare finală. Da, uh, s-a vorbit de neajunsuri. Da, poate că nu am fost suficient de clar în intervenția mea. Există astfel de neajunsuri. Dacă legislația actuală ar putea, pune în, ar putea fi pusă în aplicare în mod adecvat, am, crește semnificativ colectarea și reciclarea materiilor în Europa dacă vrem să uh, colectăm uh, obiecte mici uh, care au astfel de materii rare, trebuie să vizăm cantitatea, dar și calitatea. Nu trebuie să ne gândim numai la volumul produselor pe care le colectăm în vederea reciclării materiilor. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, necesitatea de a spori uh, industria și participarea acestea, sunt de, suntem de acord, reciclarea oferă un potențial uriaș pentru dezvoltarea în continuare a industriei în Europa. Trebuie să investim uh, nu numai în uh, operațiuni, dar și în uh, inovare, în uh, cercetare și dezvoltare pentru a găsi soluții de reciclare noi, uh, novatoare Cred că reutilizarea ar trebui să fie soluția preferată cu condiția să ducă la reutilizarea materiei conținute la sfârșit. Nu este o extindere a utilizării produselor cu pierderea materiilor în final dacă nu se mai face uh, reciclarea atunci când uh, produsul ajunge la finalul uh, vieții sale. Mulțumesc. Ok. Radini, bitte. Vă rog. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Ca să fiu sincer, nu știu dacă voi putea să răspund la absolut toate, așa încât o să încerc să-mi organizez răspunsul în doi pași. În primul rând, o să mă refer la consum. Aș dori să îndepărtez orice urmă de neînțelegere. În primul rând, nu spun că nu ar trebui să folosim acești trei piloni. Am spus că dacă uh, transformăm al treilea pilon drept în prioritate, pentru că acesta se referă la consumul de resurse și la modul în care tratăm deșeurile, am putea să fim mai preciși și mai eficienți pentru al primul și pentru al doilea pilon ceea ce este cu totul altceva decât să spunem nu avem nevoie de primul și de al doilea pilon. Ci întrebarea este unde avem nevoie mai mare de ele. În ceea ce privește consumul, aș dori să elimin și aici o neînțelegere. N-am spus că trebuie să ne referim doar la comportamentul de consum. Am spus că de ani buni industria încearcă să vadă care este eficiența resurselor. Și cred că asta a dus la inovări majore. și la investiții importante ale industriei. Deci atunci când vorbim despre consumul resurselor, nu ne referim doar la consumul de către uh, consumatorul final, ci și la coeficiența industriei. Și tocmai aici avem un potențial uriaș în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și politicile industriale în Uniunea Europeană. Dar cred că nu trebuie să neglijăm tiparele de consum și aici aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră că este greu să uh, legiferezi, în special la nivelul UE, pentru a schimba tiparele de uh, comportament de consum. Dar le putem modifica, le putem influența prin legislație și cred că putem utiliza uh, această dimensiune, eh, această dimensiune care este extrem de importantă. Spre exemplu, în reformarea directivei UE, pentru prima oară am încercat să izolăm ținte specifice de reutilizare. E posibil să fie dificil pentru anumite state membre să le atingă, dar măcar am creat un standard care poate influența tiparele de consum. Și la fel putem face și cu ecodesignul. Și acum în politica de ecodesign ne am inclus uh, nenumărate categorii de produse de calculatoare, imprimante, calculatoare, laptopuri, console de joc și așa mai departe, pentru că toate acestea conțin metale pe care trebuie să le recuperăm. Dar întrebarea mea este ce stabilim noi ca cerință pentru această categorie de produse în ceea ce privește aspectul de resurse. Nu s-a făcut nimic până în acest moment și cred că putem identifica slăbiciunile din legislație, să ne ocupăm atât de tiparele de consum și uh, de eficiența resurselor prin uh, cerințele impuse la ecodesign. Și ajung astfel la a doua întrebare referitoare la uh, lipsurile din legislație și la ce putem face în acest sens. Pentru a folosi tot exemplul ecodesign, avem un exemplu important unde nu ne folosim de întregul potențial al unui instrument deja existent. Avem o altă directivă pe care o veți vota pe 3 februarie, dar avem directiva UI și aici trebuie să fiți atenți să asigurați colectarea de deșeuri. Pentru că dacă nu facem acest lucru, subminăm posibilitățile de investiții în reciclare în Europa. Dar avem de asemenea și practici inovatoare, care sunt extrem de interesante și care sunt sugerate de această directivă. Și uh, Asta mă duce la instrumente nelegislative sau legislative neobligatorii, dar mai degrabă la instrumente de piață. Și în această directivă am spus că ar trebui să uh, consolidăm responsabilitatea individuală a producătorului, adică să avem stimulante de piață pentru fabricanți ca să-i determinăm să uh, proiecteze niște aparatură care este mai ușor de dezmembrat și mai ușor de gestionat ca deșeu. Deci, aici putem include în legislație un instrument de piață. Și dacă ne referim la ecodesign, și acolo avem exact același caz. Pentru că știm că utilizarea unor materiale reciclate uh, economisește uh, emisiile de dioxid de carbon și am putea avea o schemă de bonusuri și să spunem avem această cerință pentru ener- uh, eficiența energetică, dar dacă folosești uh, acest conținut uh, reciclat, e, reduci emisia de dioxid de carbon pe perioada de viață a produsului și atunci poți primi un bonus pentru această cerință de eficiență energetică. Și aceasta este o altă cale de a inova și de a afla cum putem combina cerințele legislative de mediu pentru un produs și acest uh, instrument de piață sub forma unui uh, sistem de bonusuri. Un alt instrument de investigare, și știu că este greu de reglementat la nivel european, este impozitarea resurselor. Uh, sau, dacă nu vă place cuvântul impozitare, putem spune cum putem să plătim prețul resurselor noastre. Toate studiile pe care le avem arată că productivitatea muncii a fost uluitoare în ultimele trei decenii datorită impozitelor aplicate muncii. De ce nu investigăm scheme similare și pentru resurse și atunci poate vom vedea eficiența, o creștere a eficienței resurselor. Am fost întrebat dacă putem stabili ținte, așa cum avem ținte pentru uh, eficiența energetică, dacă putem avea ținte și pentru eficiența resurselor. Știți că noi suntem în favoarea unor obiective obligatorii pentru că credem că doar obiectivele obligatorii pot crea, într-adevăr, condițiile necesare pentru vizibilitate pe termen lung uh, a investițiilor în domeniu. Dacă stabilești niște instrumente legislative care să asigure investitorii că vor avea o investiție sigură aici, atunci o vor face. Uh, dacă spunem doar că este doar o intenție pe care o avem, ei nu pot fi siguri de nimic, că într-adevăr vor obține un profit în urma investiției. Deci este important să avem aceste elemente legislative. Și unul dintre ele ar putea fi uh, eficiența resurselor. Dar nu uitați, dacă vorbim despre eficiența resurselor, trebuie să luăm în considerare întregul impact al consumului de resurse, inclusiv impactul în străinătate, inclusiv impactul a ceea ce numim rucsacul de mediu. Și aici, acesta este un exemplu foarte bun de fiecare dată când avem extracție pentru a extrage un material, a, creăm și deșeuri. Și avem aici 20-25% din aceste uh, din deșeurile noastre sunt deșeuri miniere. Deci, țintele ar trebui să fie obligatorii pentru eficiența resurselor, dar trebuie să se bazeze pe cerința totală de material și pe impactul în străinătate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc ultimul vorbitor, domnul Mayer. Nici eu nu cred că vă reuși să răspund la toate întrebările, dar mă refer la directiva REACH. N-am făcut încă evaluarea la nivel industrial ca să știm exact cât ne uh, vizează, dar știm că, de exemplu, în industria chimică, Dată fiind complexitatea domeniului, uh, aprovizionarea cu materii prime este îngreunată și securitatea este puțin diminuată. Însă în ceea ce privește industria, nu am date concrete. Privind politica comercială, da, în opinia mea, avem nevoie de acorduri bilaterale, să le utilizăm în așa fel încât să discutăm și despre limitările de export. Am făcut-o cu Ucraina în anul 2007 și am uh, menționat că nu ar trebui să existe limitări pentru exportul de materii prime. Ar trebui să facem asta uh, și în celelalte acorduri bilaterale, să epuizăm toate posibilitățile care ne sunt puse la dispoziție. Sigur, trebuie să abordăm și sistemul general de preferințe, să facem o trimitere acesta și să spunem că dacă vreți să acces nelimitat, atunci la rândul nostru și noi ne așteptăm să avem acces la resurse. În ceea ce privește chestiunea reciclării și a uh, exportului ilegal de deșeuri, trebuie în primul rând să implementăm criteriile din directive în mod consecvent. Avem în directiva VE criterii obligatorii pentru prima dată în ceea ce privește aparatura electrică și electronică. Trebuie să facem distinția între aparatura veche și aparatura ce poate fi reutilizată. Uh, nu oficierul vamal trebuie să facă dovada, ci exportatorul. Deci ofițerii vamal trebuie să fie în măsură să implementeze aceste criterii. În ceea ce privește Uh, materiile prime critice și strategice, din cele 14 identificate de Uniunea Europeană, uh, nici una nu se află în cantități importante în Europa, în Germania. Dar asta nu înseamnă că în Uniunea Europeană nu există uh, materii prime strategice pentru determinarea celor critice s-a luat în calcul concentrația din anumite state care sunt fragile, instabile din punct de vedere politic. S-a menționat faptul că se deschide piața pentru cupru, pentru argint, pentru calium. Am uh, aflat că există Uh, metale rare în apropiere de Flensburg, în Germania. Deci, cu evoluția tehnologică de care dispunem, se poate spune că pe viitor o materie primă privită acum ca fiind strategică sau critică uh, va fi tratată ca atare și la nivel european. În ceea ce privește limitările de export pentru metalele rare din China. Noi importăm 80% din metalele rare din China. Dacă există un plan B, industria germană dorește să se implice iarăși în industria minieră, deși s-a retras din acest sector. Dorim să avem o strategie federală pentru diversificarea Uh, partenerilor care ne oferă aceste resurse. Mongolia este des menționată ca fiind uh, locul pentru metale rare, la fel și Kazakhstan. Deci avem planuri B, într-adevăr, dar uh, sunt departe de a fi implementate deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la a doua rundă de întrebări. Angelica Nipler este prima intervenientă. Mulțumesc, domnule președinte! Am doar două întrebări foarte scurte, ca să înțeleg și eu mai bine despre ce este vorba, fiindcă nu înțeleg exact unde este nevoia de intervenție politică. Odată, în ceea ce privește exportul ilegal de uh, deșeuri electrice, aveți uh, date concrete, cifre concrete? Știu că este o piață neagră, dar vreau să știu este o problemă uriașă, este o problemă de dimensiuni medii. Aș vrea să știu dacă la nivelul statelor membre sau dacă la nivel UE există anumite statistici cu care să putem opera. La fel ați spus că trebuie să oferim uh, posibilitatea ofițerului Vamar să uh, verifice mult mai repede și mai eficient declarațiile privind ce este legal, ce este ilegal. Premisa este bună, dar dacă problema este uriașă, cu siguranță nu o vom putea controla astfel. Deci, foarte pe șleau. Aveți și alte propuneri pentru a contracara uh, comerțul ilegal într-o manieră mult mai eficientă, să vedem care este cauza pentru care, atât, uh, uh, pentru care în Europa se exportă ilegal atâta materie. În ceea ce privește materiile prime domestice, am înțeles că câteodată accesul în statele membre este îngreunat. Concret, unde există obstacole în calea accesului. Este vorba despre dreptul uh, administrativ național, sunt obstacole administrative. Deci, concret, să-mi explicați care sunt acestea și uh, unde este nevoie să se, să se intervine, mă scuzați, din punct de vedere comunitar. Mulțumesc, domnul Brezina are cuvântul. Děkuji za slovo. Uh, já uh, si osobně myslím, že to, co všechno slyším o recyklaci... Mulțumesc, domnule președinte pornesc de la premisa că este adevărat tot ceea ce se spune despre reciclare. Vorbitorul se asigură că are interpretare. Deci, tot ceea ce aud despre reciclare reia vorbitorul este, în opinia mea, uh, un lucru cât se poate de firesc. Noi, europenii, ar trebui să fim în frunte acestei tendințe la nivel mondial. Dar consider că dacă este să purtăm o dezbatere despre materiile prime, atunci acest subiect al reciclării vine pe lângă subiectul de bază cu care se luptă acum industria europeană. Reciclarea este pentru industrie acum o șansă, o oportunitate. Unde începe problema? În momentul în care în consum apar noi materii prime noi metale, noi concentrații și așa mai departe, când acestea trebuie identificate nu doar în Europa, ci și în afara Uniunii Europene. Bineînțeles că putem să facem uh, multe interveniri la nivel politic, fiindcă dacă deschidem piața noastră unor uh, mărfuri străine, atunci trebuie să avem tratament egal la rândul nostru. Plec totodată de la premisa că Europa nu este primul actor care trebuie să soluționeze problema materiilor prime. Haideți să privim ce se întâmplă în SUA. Ei bine, acolo această oportunitate a fost tratată astfel. Anumite materii prime strategice sunt colectate și sunt acumulate în anumite cantități uh, necesare. Nu știu, uh, nu, nu am date concrete, Nu am statistici concrete, însă atâta timp cât uh, la nivel european avem 27 de strategii diferite pentru obținerea de materii prime, atâta timp cât nu vom uh, utiliza piața internă ca atare pentru materiile prime, dacă nu vom avea ceva similar uh, precum Top Ailing Act uh, din America, atunci uh, vom avea neplăcuta surpriză ca China și alte industrii emergente din uh, afara Uniunii Europene să ne ia înainte. Noi putem să reciclăm până nu mai putem, însă pentru industria noastră, în special în sectorul energiilor regenerabile, uh, unde crește consumul de metale prețioase, nu vom putea ă, stăpâni problema. Mineralele prețioase sunt mereu menționate, însă important este să privim problema în ansamblul ei. Nu doar China a contribuit la apariția acestei probleme prin impunerea cotelor de uh, export. Și noi, în Europeană, avem parte din vină, fiindcă în momente decisive am uh, supraordonat chestiunea protecției naturii, uh, ne ținând cont de sursele strategice. Nu este adevărat că metalele rare sunt concentrate în proporție mare doar în China. Nu! Uh, problema este că aceste metale apar de patru ori mai des în natură decât aurul. Deci există uh, Există resurse la nivel european, există la nivel uh, american, însă acestea au fost închise din uh, motive ecologice. Deci, criza aceasta a fost provocată de noi într-o anumită măsură. Poate fi soluționată, fiindcă plec de la premisa că în câțiva ani uh, siturile uh, americane, vietnameze vor fi uh, deschise. Dar vroiam doar să ofer un uh, exemplu concret în ceea ce privește metalele rare și situația precară a acestora. Avem un mit fals în ceea ce le privește. Ni se spune că oportunitatea vine doar din China și privim uh, soluția doar din această perspectivă. Însă problema este și de partea noastră și și aici există soluții. Atâta timp cât uh, nu vom avea o strategie mult mai uh, accelerată privind uh, materiile prime și metalele rare, industria noastră va fi mereu într-un domeniu al crizei din cauza precarității. Mulțumesc, uh, doamna Ulsco, care cuvântul. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Eh, först vill jag tacka er alla tre för att ni... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc celor trei invitați pentru prezentările foarte clare. S-a prezentat foarte clar ciclul reciclării. Ni s-a spus că vom trece de la o gestionare deșeurilor la o gestionare high-tech a acestora. Deci, uh, analizăm uh, ceea ce s-a prezentat astăzi aici și vedem că această activitate presupune activitate industrială care trebuie combinată cu o dezvoltare durabilă. Concret, vă întreb următorul lucru. Mereu menționați faptul că trebuie să avem uh, priorități și că trebuie să vorbim în termeni concreți când discutăm despre materii prime. Avem uh, un sistem european la ora actuală și în cadrul acestui sistem am creat o strategie pentru gestionarea resurselor și materiilor prime. Cum, dacă ar fi dumneavoastră, cum ați defini materiile prime în acest context, astfel încât uh, să ne orientăm cât se poate de precis în acțiunile noastre. Concret, ce tipuri de materii prime trebuie incluse în acest uh, proiect politic european? Care este opinia dumneavoastră? Mulțumesc pentru atenție. Doamna Merchis are cuvântul. Ja, ik sluit me helemaal bij mijn collega Oeskok aan. Inderdaad, wat is nou precies de definitie van, uh, van schaarse materie? Da, revin la întrebarea colegii mele, care este definiția precarității. Eh, eh, eh, Trebuie, cum spuneam, să vedem care este definiția. Vorbim despre metalele prețioase, dar dacă vorbim despre materialele materiile prime, nu ne referim doar la uh, metalele care sunt uh, puține, ci și la lemn și la alte materiale care nu sunt neapărat minerale și care sunt mai rare. Deci trebuie să ne concentrăm asupra ce a ceea ce vrem să spunem atunci când uh, discutăm despre minerale. Știu că ați răspuns la un număr destul de mare de întrebări și aș dori să vă mulțumesc pentru asta, dar dați-mi voie să revin la un lucru, pentru că a fost un aspect la care nu s-a răspuns. Cu toții vrem să avem aceleași materii prime, care sunt rare, dar le utilizăm în mod diferit, pentru că unele dintre utilizări, cel puțin din punctul meu de vedere, ar putea uh, sunt, de fapt, mai utile decât altele. Și atunci, cum vom trata acest lucru pe viitor? Pentru că dacă reflectăm uh, aceste probleme doar prin preț, atunci uh, ne vom avea probleme. Pentru că nu vom putea construi uh, Uh, motoare curate, pentru că există alte produse care sunt mai atrăgătoare pentru consumator și uh, atunci nu vom putea construi nici turbine uh, de vânt, pentru că materiile prime vor fi folosite la alte echipamente sau alte lucruri, altă aparatură care să atragă mai mult consumatorul. Uh, cum facem reglementarea? O facem noi, o face piața? Nu prea pot să spun că am încredere în piață pe această temă. Cum vom folosi aceste materiale, materii prime? Doamna Van Brent. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am ezitat să iau cuvântul și a fost destul de dificil pentru că n-am ascultat de la bun început. Dar uh, vreau să revin la Ah, deșeurile electronice și la directiva UE. Ah, întrebarea este ce pot face autoritățile și ce poate face industria. Mâine, săptămâna viitoare, vom discuta despre directiva UI, care este extrem de importantă și Uniunea Europeană este destul de unită în spatele ah, raportorului nostru, domnul Florenț, care tocmai a ieșit pe ușă, dar eu sunt raportor din umbră și cred că trebuie să avem uh, un vot foarte clar, pentru că directiva conține niște propuneri foarte ambițioase. Vorbim despre obiectivele de reutilizare, dar și despre alte măsuri care ar uh, oferi posibilitatea de a restricționa exporturile. Deci nu vrem să vedem o utilizare greșită, pentru că poate vrem să uh, trimitem deșeuri în alte țări, dar problema este uh, că acest text nu este sprijinit de statele membre și dacă nu este sprijinit de statele membre, atunci legislația nu va putea demara, nu va putea fi pusă în aplicare. Și vreau să adresez o întrebare domnului Maier și domnului Cioma. Văd că înțelegeți uh, limba flamandă, deci asta e un lucru bun. Vreau să vă adresez o întrebare legată de o companie cum ar fi Unicorn, pentru că noi suntem foarte mândri de această companie, dar un stat membru ca Germania, care joacă un rol important, ar trebui să se asigure că adevăratul plan B pentru uh, resurse, care este reutilizarea și reciclarea, ar trebui să aibă un, uh, o legislație mai strictă care să fie sprijinită de UE. Da, acum avem timp uh, pentru o rund, scurtă rundă de răspunsuri. V-aș ruga să vă rezumați la două minute. Uh, domnul Ciom are primul cuvântul. Poftiți, vă rog. Um... Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea legată de datele privitoare la exporturile ilegale. Bineînțeles, din moment ce sunt ilegale, nu avem date oficiale, dar ar fi bine să uh, întrebați la Imbel, pentru că noi am uh, muncit mult la asta și avem uh, uh informații foarte bune în urma testelor pe care le-am uh, făcut și în care am văzut uh, materiale ilegale exportate în containere. Cred că și domnul Florenț a făcut o trimitere mai devreme la aceste uh, teste care au, avut, care au fost făcute. O altă cale de a evalua foarte clar acest lucru este, bineînțeles, să uh, Uh, vizităm uh, porturile uh, primitoare care recepționează aceste materiale în țările terțe și acolo putem vedea materialele și cantitatea de materiale care este exportată. Noi estimăm că trece de 40%, dar este doar o estimare din motive evidente. Deci este o problemă importantă. Da, vama trebuie să se concentreze nu doar pe ce se importă în Europa, ci și pe ce se exportă. Uh, și, în mod clar, dacă vrem să avem politici eficiente în acest, asupra acestor materiale, așa trebuie să se întâmple. Aș dori să fac o observație în ceea ce privește metalele rare. Poate noi am creat într-adevăr o problemă aici, pentru că țările în afara Chinei care au uh, asemenea metale rare au închis minele din, motivele, din motive de mediu. Și China acum uh, uh, folosește, se folosește de același pretext pentru a reduce exporturile. Și e un exemplu bun de plecat de, pe picior de egalitate. Ar trebui să avem o, certificare, uh, o certificare obligatorie și să evităm să se întâmple același lucru, pentru că la un moment dat toate materialele vor um, ajunge la entități care nu sunt neapărat prietenoase cu uh, mediul. Nu se aplică la toate materialele reciclate, dar se uh, aplică la unele și uh, trebuie să avem un picior de plecare egal, care este extrem de important atunci când vorbim despre materiale secundare. În ceea ce uh, privește directiva UE și importanța de a convinge statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației la uh, graniță și în porturi, statele membre trebuie să uh, facă tot posibilul pentru a o aplica. Sunt perfect de acord. Mulțumesc. Domnul Arditi, mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că doamna Marquez a reamintit faptul că securitatea resurselor și volumul mic al acestora trebuie un lucru, este un lucru pe care trebuie să-l acceptăm. Accesul la resurse va fi tot mai uh, dificil și biomasa va fi în final și ea o resursă critică. De aceea insist asupra faptului că trebuie să uh, inovăm în ceea ce este modelele uh, de activitate. Al doilea punct, în legătură cu echilibrarea între protecția mediului și resurse. Da, este un punct uh, pertinent. Cum putem să găsim echilibrul uh, corect? Comisia a început să dea un răspuns printr-o listă a materiilor care sunt critice. Și cred că avem nevoie de un răspuns clar. Da, echilibrul trebuie găsit. Trebuie să ne îndreptăm către uh, mineritul urban, însă astăzi ă, cred că trebuie să ne concentrăm asupra reciclării. Apoi, directiva UI. Așa cum am insistat în prezentarea mea, aceasta este o oportunitate majoră. Am explicat de ce această directivă va sau poate Uh, să experimenteze instrumente noi, dacă o votați, astfel de instrumente care sunt foarte permisive în ceea ce privește politica deșeurilor, iar cât privește exportul, există condiții mai exigente în această directivă care trebuie respectate. Și pentru a îi răspunde uh, doamnei Nivol, Cred că uh, trebuie să vă spun că nu avem date în legătură cu exportul ilegal, însă știm care este uh, rata scurgerilor pe astfel de rute. Mai bine de 50% uh, se duc pe căile neoficiale. Mulțumesc foarte mult, domnul Maier. Referitor la exporturile legale, să răspund doamnei Nibler. Știm că exportul ilegal de deșeuri este o punct cheie al criminalității organizate și dorim să contracarăm acest uh, fenomen dincolo de intervenția, intervenția la nivelul ofițerilor vamali. În ceea ce privește uh, protecția naturii și modul în care aceasta, iată, intră în coliziune cu mineritul. Există, sigur, avem diferite posibilități de a interveni, putem să cooperăm astfel încât să se întrezărească o soluție la final. Este important să menționez uh, încă un lucru. Din perspectiva germană, pe noi ne interesează în special uh, materiile prime industriale. Ni se pare că este important să ne învârtim în acest sector, dat fiindcă discutăm despre politica industrială totuși. Și critice sunt aici uh, materiile prime deja definite în funcție de cerere și disponibilitate. Industria germană este convinsă de faptul că piața este mijlocul cel mai eficient uh, pentru tratarea resurselor precare și pentru distribuirea acestora. Deci, uh, distribuirea resurselor uh, precare nu poate să fie sarcina statului și a politicii, ci a pieței. Un aspect important legat de reciclare este faptul că avem nevoie de cei trei piloni fiindcă, iată, aprovizionarea cu materii prime nu va fi garantată pur și simplu la nivel industrial pe viitor. Nu. Avem nevoie de accesul uh, la organizații privind distribuirea de materii prime la nivel german, la nivel european. În opinia mea, avem nevoie de acces la resursele din uh, alte zone, resurse critice. Însă pentru securizarea acestui spectru este nevoie să intervină la nivel politic. Președintele, mulțumim experților noștri pentru informații interesante furnizate. Dăm curs uh, promisiunea noastră că ne veți oferi informații adiționale. Acest panel este declarat închis. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Invit acum uh, pe următorii vorbitori să vină la prezidiu ca să putem continua cu lucrările noastre. Mulțumesc încă o dată! Ja, wenn die nächsten Kollegen hier, Experten hier Platz genommen haben, können wir... Iată, de îndată ce colegii, ce invitații noștri vor lua loc, o să putem să ne reluăm lucrările, doamnelor și domnilor. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas où. Ah, il est Oui. Merci. Mal kommen. Können wir weitermachen hier? Bütikofer. Dann schwitzen. Morning. Morning. Welcome. Thank you very much and please. Thank you very much. No, no, no problem. Thank you. Take a seat, please, and then we can start. Excuse me. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can. Damen und Herren, ich würde ganz. Doamnelor și domnilor, aș dori să începem al doilea panel să utilizăm uh, la maximum timpul alocat. Din păcate, iată, calendarul nostru în această tână este extrem de aglomerat și de aceea trebuie să profităm de fiecare dată de ocazie și să utilizăm timpul la maxim. Acum este vorba despre perspectivele internaționale. S-a abordat deja acest uh, subiect în panelul anterior. Avem uh, invitație pe domnul Egert, uh, Paul Odessa, domnul Zeam. Sper că am pronunțat corect numele, spune președintele. Fără a face introducere foarte lungă, aș dori să dau uh, cuvântul primului nostru invitat, Roderick Egger, profesor și director al diviziei uh, Business and Economics de la Colorado School of Mines. Ne va prezenta o perspectivă internațională a materiilor prime și a politicilor legate de acestea. Aveți cuvântul. Good morning. Bună dimineața, doamne, domnule președinte, membrii ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat să particip Așa cum a spus domnul președinte, mă numesc Rod Eggert, sunt uh, economist, profesor universitar la Colorado School of Mines, o universitate științifică, științe aplicate și inginerie din Statele Unite. Astăzi o să vă dau o perspectivă personală americană și vreau să spun că nu prezint o perspectivă a guvernului american, ci este punctul meu de vedere uh, Uh, personal ca cetățean al Statelor Unite. Am dat uh, un material uh, scris în următoarele minute. Voi rezuma acest material în două părți. Prima parte a remarcilor mele este o părere personală, prezint patru propuneri, dacă doriți, care uh, Uh, reflectă modul în care am ajuns uh, la o părere cu privire la acest uh, subiect. A doua parte voi răspunde la întrebările care, la care am fost invitat să dau un răspuns. Propunerea 1. Nu o, ne confruntăm cu un deficit de minerale, cel mult nu în viitorul uh, apropiat. Cred uh, că s-a dezbătut foarte mult accesul la uh, resurse și cu o conotație cum că nu am prea mai avea astfel de resurse. Uh, atunci când ne gândim la disponibilitatea materiilor și a mineralelor, uh, securitatea aprovizionării, cred că e mai bine să ne concentrăm asupra costurilor, uh, cadrului temporal și uh, geografiei costurile economice ale extracției de, mine, de minerale și uh, reciclării acestora dar trebuie să ne gândim și la costurile de mediu și sociale care sunt aferente producției primare și secundare. Geografia apoi. Cel puțin câteva din preocupările care ne-au adunat astăzi aici uh, se referă la o producție concentrată geografic, care poate să constituie un factor de risc în ceea ce privește securitatea și accesul la materiile prime. Există concentrări uh, geografice și dependența de importuri. Uh, de multe ori, dependența de import poate să fie un lucru bun uh, din punct de vedere calitativ Apoi, în ceea ce privește cadrul temporal, dați-mi voie să distingem între termen scurt și termen lung. Pe termen scurt, problema reală cu materiile prime eh, este eh, disponibilitatea sau riscul disponibilității producții, capacitățile de producție sunt uh, influențate de uh, decizii de investiții din trecut, din politici uh, uh guvernamentale trecute și prezente. Sunt chestiuni uh, diferite. Apoi, uh, chestiunile legate de termenul lung, uh, Uh, disponibilitatea uh, geologică, rolul pe care politica de stat îl joacă în facilitarea cunoștințelor uh, geologice și capacitățile tehnologice. A treia propunere este următoarea. În calitate de economist sunt înclinat să prefer soluțiile de piață mai degrabă Uh, decât soluțiile impuse de guvern. Deși uh, piețele nu sunt un panaceu, ele oferă stimulente suficient de puternice pentru gestionarea riscurilor și disponibilitatea materiilor prime. Dacă ne gândim la uh, experiențele uh, trecute cu uh, materiile rare, uh, a existat un boom în explorarea uh, depozitelor de metale rare. Este foarte uh, probabil ca uh, sursele care nu sunt uh, surse chinezești de metale rare vor ieși la suprafață. Trebuie să oferim stimulante, stimulante utilizatorilor ca să le oferim garanții împotriva riscurilor pe care le percep uh, Uh, în aprovizionarea cu materii prime pentru produsele uh, pe care uh, le fac. pentru a putea înlocui elementele care sunt periclitate. Și a patra propunere este că chiar dacă piețele sunt puternice și utile, ele nu sunt panaceu, nu sunt un panaceu. Uh, și atunci uh, guvernul joacă un rol important și dați-mi voie să spun care ar fi acest rol. Primul, uh, în comerțul uh, internațional pentru reducerea practicilor restrictive. Al doilea rol, din perspectiva americană, nu comentez asupra perspectivei europene, uh, îmbunătățirea procesului de reglementare și de aprobare și eficiența acestuia pentru producția de minerale americană și, aș spune, chiar și pentru reciclare. O să fiu foarte uh, prudent aici. Nu spun că depozitele de minerale au un tratament preferențial atunci când este voi, vorba de aprobările de mediu, dar cel puțin în Statele Unite, mulți, inclusiv eu, considerăm că procesul de reglementare și de aprobare este foarte greoi și presupune mult timp și recunoaștem faptul că Trebuie să existe însă un uh, proces de aprobare. Și apoi un alt rol al uh, statului este acela de a facilita informațiile, uh, analiza, cercetarea și dezvoltarea. Informarea și analiza pentru a înțelege corect situația, natura problemei pentru a îmbunătăți procesul decizional, cercetarea științifică și dezvoltarea o activitate la nivel precomercial trebuie să uh, fie furnizată de sectorul privat. Când vorbesc de informație despre cercetare și dezvoltare, vorbesc despre întregul ciclu de viață al materiilor și mineralelor, depozitele de minereuri până la eliminarea acestora uh, Uh, și reciclarea materiilor. Aceste patru propuneri sunt cele pe care am dorit să vi le fac. O să trec acum la a doua parte a prezentării mele și anume voi aborda cele patru întrebări care mi-au fost adresate. Cum vede Guvernul Statelor Unite uh, situația actuală în ceea ce privește securitatea? ca și în Europa, nu există un punct de vedere un, uh, unitar uh, asupra situației. Avem perspective diferite și toate acestea încearcă să capteze atenția, uh, să influențeze politicile publice și vom vedea cum se reușește acest lucru. În plus, aș putea să spun că motivația sau modul în care securitatea materiilor prime a devenit un subiect de discuție este poate puțin diferit față de Europa. Preocupările actuale se concentrează pe două zone disponibilitatea uh, materiilor rare din China și am auzit despre asta în această dimineață. A doua zonă de interes este o constituie uh, energia curată. Pe de o parte, uh, entuziasmul pentru uh, autovehiculele electrice, uh, energia eoliană, alte tipuri de energii curate. Toate acestea presupun cantități mici de astfel de elemente deci există elemente care uh, sunt uh, critice uh, și care ar putea să împiedice dezvoltarea tehnologiilor de energie, de producerea energiei curate. De aceea, presa s-a concentrat asupra acestor elemente rare. Acesta este răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare. Care sunt politicile promovate de Statele Unite pentru a asigura o securitate a resurselor? Există inițiative executive și legislative în acest uh, domeniu. Nu există o politică uh, generală, cuprinzătoare, așa cum există în Europa și nu este clar uh, ce formă va lua politica în Statele Unite, însă o să rezum câteva evoluții cheie din anul 2010. Poate că cea mai semnificativă uh, evoluție uh, a avut loc la sfârșitul anului, când Consiliul Național a creat o, sub, un subcomitet uh, pentru uh, furnizarea, aprovizionarea în uh, lanț. El nu a atras prea multă atenție în presa din Statele Unite, însă acesta va gestiona politicile uh, guvernului federal în ceea ce privește uh, materiile prime uh, critice este un, uh, o subcomisie uh, în care sunt reprezentate uh, agențiile naționale pentru apărare, pentru probleme interne, agențiile de protecție a mediului și Fundația Națională Științifică. E vorba de un organism prin care administrația poate să gestioneze și să coordoneze politicile guvernamentale. Al doilea, a doua evoluție importantă în 2010 a fost uh, strategia Departamentului de Energie din Statele Unite, care a evaluat uh, materiile uh, prime uh, rare care împiedică anumite evoluții uh, științifice în domeniul energiei. Au fost identificate trei priorități strategice, așadar avem și noi cei trei piloni care sunt diferiți de cei uh, ai uh, politicii europene. Diversificarea uh, lanțurilor de aprovizionare globale, în al doilea rând găsirea de înlocuitori pentru minereurile la care nu există o furnizare constantă și, în al treilea rând, reciclarea și reutilizarea. Acestea sunt cele trei obiective strategice uh, ale Departamentului de Energie. În ceea ce vește prioritățile pe termen scurt, au fost identificate trei acțiuni pentru 2011, dezvoltarea și o agendă de cercetare și dezvoltare integrată, consolidarea eh, capacitatea internă a Departamentului de Energie de informare și analiză. De ce informare și analiză? Pentru că mulți consideră că eh, greutatea în a înțelege pe deplin eh, importanța și severitatea problemelor de acces o constituie lipsa de informație mare parte din piețe, uh, e vorba de uh, uh, elemente cum a fi teluriumul, galiumul, care sunt elemente rare. Astfel de piețe sunt caracterizate de un număr restrâns de producători și de utilizatori. Toți aceștia văd în informație ca o sursă de avantaj competitiv. Și o altă activitate este Uh, cooperarea cu uh, partenerii internaționali, în special uh, cei japonezi și din Europa, pentru inițiative comune menite să rezolve problemele pe care le discutăm astăzi. Aceasta este strategia de materii critice a Departamentului de Energie. Apoi, o a treia acțiune, a treia evoluție în comerțul internațional. Administrația Obama uh, analizează presupusa încălcare de către China a regulilor OMC-ului în ceea ce privește exporturile curate. Sunt ipoteze că chinezii își limitează exporturile pentru a da un avantaj producției interne chineze de uh, producție a unor uh, elemente și pentru a atrage investitori uh, în uh, instalațiile, fabricile care utilizează astfel de materii uh, rare. A, e vorba de petiția 301 uh, din uh, actul comercial din 1974 care permite inițierea uh, unor uh, proceduri uh, pentru rezolvarea litigiilor la nivelul OMC. Apoi, în 2010, au existat uh, inițiative legislative, uh, legi în Camera Reprezentanților și uh, ale Senatului. Toate acestea au murit în ultima sesiune a Senatului, însă au uh, întărit discuțiile, au constituit un mecanism pentru a uh, vedea care este pulsul uh, în ceea ce este politicile publice și aș vrea să rezum ideile cheie care au reieșit depozitarea, garantarea împrumuturilor pentru producția internă de elemente critice, eficientizarea uh, proceselor de aprobare de mediu, analizarea și informarea, cercetarea și dezvoltarea, educația și formarea profesională. Noi acte legislative vor fi uh, introduse în, uh, vor fi prezentate Congresului în această uh, lună. Așteptăm să vedem care va fi evoluția în acest sens. A treia întrebare. Care este rolul științei și tehnologiei pentru securitatea resurselor? O să fiu rapid uh, ca universitar. Aș spune că acesta este cheia pe termen lung să ne ocupăm de aceste probleme. Așa cum am spus, pe întreg uh, ciclul de viață, începând cu partea geologică până la eliminarea deșeurilor. Apoi mi-a spus să spun cum Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea să coopereze în acest domeniu. Cred că cele uh, două zone de cooperare cele mai evidente sunt uh, culegerea informației punerea în comun a informațiilor și analiza. Informația ne va ajuta să înțelegem mai bine aceste chestiuni, să luăm decizii și să reacționăm. În al doilea rând, cooperarea în uh, cercetarea tehnologică și dezvoltare. Aceasta va presupune crearea de echipe de reprezentanți, nu numai uh, guvernamental, dar și din partea mediilor economice și uh, academice. Așadar, punctele mele de vedere personale au fost cele pe care vi le-am prezentat, precum și răspunsul la cele patru întrebări uh, la care m-ați invitat să dau un răspuns. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările noastre și celelalte prezentări. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Următorul vorbitor este domnul Paulo de Sa, Eh, de la Banca Mondială, Departamentul pentru Petrol, Gaz și Politică de Minerit. Acum ne va prezenta perspectiva internațională privind materiile prime. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu aici ca să prezint punctul de vedere al unei organizații internaționale o să schimb un pic concentrarea uh, abordării pentru că noi nu reprezentăm un guvern specific și nu uh, influențăm politica guvernamentală. Pe noi ne interesează în special țările bogate în uh, uh resurse și să le ajutăm să aibă niște politici uh, corecte în politica de extracție. Uh, Înainte de a începe, aș vrea să vă reamintesc câteva caracteristici ale uh, sectorului de materii prime care necesită atenție specială în ceea ce privește regulile comerciale sau politicile comerciale care se aplică acestui sector. În primul rând, locația. Nu investim în extragerea de materii prime acolo unde vrem, ci acolo unde le găsim. Deci uh, geologia este un uh, criteriu cheie de investiție în materiile prime. Deci, în mod clar, atunci când uh, vrem să facem o investiție în materii prime, nu ne referim doar la alocarea eficientă a capitalului și a forței de muncă, ci există și alte considerații care trebuie luate în calcul. Al doilea element important este că acesta este un sector în care se pot face profituri importante. Și există o diferență între costurile de producție în funcție de caracteristicile geologice sau uh, de caracteristicile de mediu ale țării în care se descoperă uh, minereurile. Deci aceste produse ar putea să fie foarte profitabile. Uh, de obicei, aceste superprofituri se numesc chirii Bineînțeles, avem o, uh, un proces de negociere destul de natural între producători și consumatori uh, în ceea ce privește împărțirea acestui, uh, acestei chirii. Bineînțeles, cumpărătorii o să încerce întotdeauna să obțină cel mai bun preț de la producători, dar producătorii încerc să, încearcă și ei la rândul lor să obțină cel mai bun preț. Deci, întotdeauna va exista această tensiune referitoare la modul în care împărțim uh, uh, prețul uh, legat de extragerea materiilor prime. O a treia caracteristică pe care trebuie să o luăm în calcul, care se referă mai degrabă la minerit decât la petrol, dar se aplică ambelor industrii, este că există o amprentă de mediu și socială foarte mare comunitățile din zonele unde au uh, loc extracțiile de minereuri sunt uh, cel mai adesea uh, afectată puternic de aceste investiții de milioane de dolari. Și atunci când au noroc, municipalitățile lor au uh, niște bugete de câteva zeci de euro pe an, deci vă dați seama că este o diferență majoră. Uh, și acest lucru este, are și implicații uh, deosebite asupra comunității respective și asupra definiției unei politici de uh, comerț pentru aceste țări. Deci, uh, Banca Mondială, atunci când intervine, este unul dintre cei mai mari furnizori de uh, consultanță de politică și de uh, construcții de capacitate în uh, țările în curs de dezvoltare. Avem programe în mai bine de 100 de țări și ajutăm țările să-și uh, dezvolte cadrul legislativ și de reglementare, să înființeze instituțiile necesare pentru aplicarea acestor uh, cadre legislative și oferim date și informații guvernelor pentru a le permite să ia decizii mai bune și în măsura în care este nevoie, ă, întărim, consolidăm capacitatea guvernelor de a negocia acorduri privind ă, petrolul și ă, mineralele cu companiile mari. Mi s-a cerut să vorbesc despre rolul instituțiilor internaționale în domeniul resurselor naturale. Din punctul nostru de vedere, rolul nostru apare în două domenii importante, în comerț și în dezvoltare. Bineînțeles, în partea de comerț noi putem, Banca Mondială poate să oferă consultanță guvernelor în ceea ce privește politica comercială, în ceea ce privește materiile prime. Unele dintre elementele cheie ale acestei consultanțe se legă în primul rând de nediscriminarea surselor de capital. Deci, consultanța noastră ajută țările să creeze un uh, teren egal în care toți investitorii să fie tratați uh, la fel, indiferent de uh, țara din care provin, astfel încât să se respecte um, legislația internațională comercială. Descurajăm restricțiile de export, pentru că noi credem că nu sunt eficiente pe termen lung și pe termen scurt pot crea probleme um, în ceea ce privește prețurile sau oferta de pe piață și, cum spuneam, ele sunt uh, în detrimentul dezvoltării pe termen lung al uh, pieței în țările producătoare. O preocupare mai uh, recentă care atrage atenția tuturor este volatilitatea prețurilor. Petrolul este, o marfă, este o, un material care atrage atenția tuturor, dar recent și prețurile alimentelor au uh, început să crească destul de mult în ultimii ani și au demonstrat o tendință de a fi mai volatile decât în trecut. Și ajungem astfel la posibilitatea unui nou domeniu de intervenții pentru instituțiile multilaterale și anume sprijinirea inițiativelor de a îmbunătăți transparența datelor pe piețele de materii prime. are legătură cu consumul, cu producția și uh, cu practicile comerciale și cu tendințele de preț. Există acum niște inițiative care sunt discutate la nivel european și la nivel uh, G20, dar promovate de țările europene pentru a crește transparența informației uh, pe piețele de materii prime și Banca Mondială poate oferi sprijin în acest sens. Dar în ceea ce privește materiile prime, preocuparea noastră primară și uh, abordarea noastră cea mai importantă este pe partea de dezvoltare, pentru că noi credem că dezvoltarea industriilor uh, de extracție pot uh, reprezenta o pârghie foarte importantă pentru dezvoltarea um, țărilor bogate în resurse în țările în curs de dezvoltare. În ultimii ani a existat o cantitate enormă de resurse pe care am cercetat-o pentru a vedea, pentru a ne asigura că industria de extracție poate contribui într-adevăr la creșterea calității vieții în țara respectivă. Și, de asemenea, în ce împrejurări uh, pot fi evitate problemele majore. Bogăția de materii prime nu reprezintă un uh, blestem pentru țările respective, ci din potrivă, dacă există politicile adecvate, uh, aceste bogății naturale neregenerabile pot fi transformate într-o formă de capital și credem că acesta este rolul nostru principal aici, să ajutăm uh, țările membre să treacă prin această transformare. Există cinci domenii în care ne concentrăm atenția și care noi considerăm că sunt esențiale pentru țările bogate în resurse, pentru ca acestea să-și transforme bogățiile naturale într-o dezvoltare uh, durabilă și credem că există loc de cooperare în ceea ce privește strategiile privind materiile prime din țările importatoare și în acest context și din partea Uniunii Europene. Și o mică observație. În trecut, țările importatoare occidentale se bazau din ce în ce mai mult pe prețuri ca un indicator uh, cheie de eficiență pentru furnizorii de materii prime. Cu toate acestea, după cum știe toată lumea, din 2005 creșterea rapidă a țărilor intermediare cu un grad înalt de dezvoltare economică a generat tensiuni suplimentare uh, pe această piață și a creat o concurență suplimentară pentru accesul la resurse. Și o parte dintre ele au reușit cu mare îndemânare să formuleze uh, legile comerciale privind materiile uh, prime în folosul propriu. Și au reușit să își transformă prin politicile comerciale acest dezavantaj într-un avantaj. În adunând infrastructura cu resursele și posibilitatea de a avea ă, împrumuturi de miliarde de dolari pe care se le poate acorda țărilor bogate în ă, resurse. Deci sunt împrumuturi de infrastructură uh, Uh, care sunt răsplătite cu uh, exportul de materii prime. Deci sugestia mea pentru jucătorii tradiționali uh, pe piața, de, ca importator pe piața de materii prime este să-și adapteze politicile comerciale la această nouă tendință existentă pe piață. Cum spuneam, din punctul de vedere al um, uh, Băncii Mondiale ca instituție internațională, elementul cheie este să dezvolte politici în țările bogate în resurse. Și pentru a parafraza o expresie tradițională folosită de autoritățile chineze, pentru a avea propuneri uh, din care câștigă ambele părți și care promovează și dezvoltarea durabilă în uh, țările bogate în resurse. Deci, cel mai important în, țări, în țările europene este să avem o strategie de ofertă pentru țările bogate în uh, resurse, care ar trebui să fie inclusă în prioritățile de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. Deci nu se pune doar problema cum am acces la uh, materiile tale prime, ci și cum te pot ajuta să-ți dezvolți uh, exploatarea astfel încât să beneficiez și eu, pentru că îmi vei furniza uh, materii prime pentru industria mea, dar vei beneficia și tu, pentru că această industrie va contribui la creșterea calității vieții și la calității serviciilor oferite de guvern către populație. Deci, această integrare a politicilor uh, în uh, din țările bogate în resurse este un element cheie pentru succes. Niciodată nu este uh, prea mult să insistăm asupra transparenței, care este extrem de importantă pentru că poate afecta eficiența și bună funcționare a pieței. Uh, înțelegerile secrete și lipsa de transparență uh, pun probleme întotdeauna pieței și tocmai de aceea avem un număr de inițiative în acest sens și credem că aceste strategii ar trebui să sprijine acele inițiative care creează și promovează transparența pe piețele de materii prime. În al treilea rând, al treilea factor, așa cum am menționat și mai devreme, în special începând din 2004, a, uh, exploatarea de materii prime este o activitate extrem de profitabilă și trebuie să înțelegem că țările exportatoare de materii prime trebuie să aibă și ele parte de un acord uh, corect și echitabil pentru materiile pe care le exportă. Deci regimurile fiscale pentru dezvoltarea și exportul de materii prime au o importanță din ce în ce mai mare în negocierile comerciale și în politicile de cooperare între țările importatoare și exportatoare. Și trebuie să recunoaștem că o remunerare echitabilă pentru aceste resurse este un element cheie pentru politicile comerciale, în măsura în care acestea sunt uh, posibile. Și, de asemenea, plata impozitelor uh, în mod transparent este o cale uh, este calea cea mai bună, deși trebuie să recunoaștem că materiile prime uh, sunt uh, uneori uh, exploatate de dezvoltatori care doresc uh, tratament preferențial și care uneori caută niște înțelegeri și niște acorduri care nu sunt neapărat în uh, interesul pe termen lung al acestor uh, state. Dar, cum spuneam, uh, transparența este un element cheie aici. Al patrulea element este importanța pentru țările importatoare, pentru că țările exportatoare întotdeauna Uh, cer un preț mai mare, ceea ce merge contrar politicilor de uh, comerciale a țărilor importatoare. Uh, valoarea adăugată pentru materiile prime nu înseamnă neapărat să reducem cantitatea sau calitatea. Din ce în ce mai des, în țările bogate în resurse, vedem că industriile de extracție oferă oportunități foarte bune pentru grupuri de um, constructori, de exploatatori și în țări precum Chile sau Botswana, în Africa, s-a putut dezvolta cu succes o industrie de care au beneficiat în special IMM-urile din țările respective. Deci și acesta este un factor important care trebuie luat în considerare pentru că corespunde într-adevăr cu ambiția intrinsecă a unei, a unei țări exportatoare. Și ultimul punct pe care l-am menționat și la început este să nu uităm comunitățile locale, pentru că nu vorbim doar despre o politică comercială eficientă, sau despre oferirea unor prețuri echitabile. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că și populația care este afectată în mod direct de dezvoltarea uh, producției de materii prime pe care le importăm uh, are și ea beneficii de pe urma acestor uh, exploatații, pentru că altfel uh, avem o rețetă de conflict, ceea ce vedem din ce în ce mai des în țările din America Latină, spre exemplu, acolo unde comunitățile locale obiectează la dezvoltarea uh, unor exploatații de petrol și uh, uh, gaze pentru că au senzația că nu primesc nimic în schimb. Și tocmai de aceea este mai bine să așteptăm condiții mai bune pentru dezvoltarea acestor exploatații decât să o facem dacă uh, exploatația nu aduce avantaje și comunității afectate. În concluzie, care ar fi instrumentele potențiale pentru consolidarea acestor politici de cooperare în ceea ce privește materiile prime. Majoritatea au fost deja menționate de nenumărate ori și o să vă reamintesc doar unele dintre cele mai evidente, pentru că, în primul rând, vorbim despre consolidarea capacității țărilor bogate în resurse de a negocia uh, acorduri echitabile din cauza uh, creșterii complexității acestor acorduri și acestor contracte, care uneori sunt produse sofisticate, produse financiare sofisticate, uh, guvernele din țările implicate nu înțeleg foarte bine întotdeauna în ce se implică și atunci le este greu să ia deciziile corecte. Există instituții, cum ar fi Banca Africană pentru Dezvoltare, care investește în acest moment și care ajută la semnarea de contracte cu investitori internaționali pentru că au expertiza necesară. Al doilea element este că guvernele trebuie să știe ce negociază. Politicile comerciale din, pentru materii prime au fost caracterizate până acum uh, în lumea economică de o simetrie a informațiilor, pentru că, pe de o parte, avem o companie, un investitor sau un comerciant care știe foarte bine piața și care știe care sunt caracteristicile geologice ale țării respective și ale minereurilor în care vrea să investească. Și pe de altă parte avem uh, guvernele care știu foarte bine care este infrastructura lor. Deci, o zonă potențială importantă pentru cooperare este investarea în investițiile în dezvoltarea infrastructurii țărilor bogate în resurse. Și astfel ajungem și la creșterea transparenței pe piața materiilor prime. Și nu în ultimul rând, cea mai importantă recomandare vine la final, pentru a ne asigura că piețele sunt transparente și că guvernele negociază bine, trebuie să existe o responsabilitate socială a guvernelor. Deci uh, este foarte bine ca ONG-urile uh, să se poată implica atât în țările exportatoare cât și în țările importatoare pentru a se asigura că există transparență, există uh, echitabilitate și că guvernele iau cele mai bune decizii posibil. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentarea exhaustivă. Ultimul uh, vorbitor este domnul Seam, uh, director adjunct la, uh, din, la Departamentul pentru Securitate Alimentară Economică și așa mai departe din Franța. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, Comisiei ITRE din Parlamentul European pentru că uh, m-a invitat uh, să prezint punctul de vedere al Franței care deține președinția grupului 20 în ceea ce privește materiile prime. Problema materiilor prime și mai ales volatilitatea prețurilor materiilor prime este una dintre marile priorități ale președinției franceze ale G20. Președintele Republicii a, a reamintit acest lucru luni la conferința de presă de lansare a președinției franceze a G20. De ce aceasta este o prioritate pentru noi? Noi am făcut următoarea constatare. În primul rând, pe piețele de materii prime există tensiuni între cerere și ofertă, pe termen lung, desigur, cu perspective de creștere a cererii, în vreme ce oferta rămâne relativ limitată. De asemenea, se observă o financiarizare mare a piețelor de uh, materii prime, deci o piață de, de produse derivate pe bază de materii uh, prime care duce la o volatilitate exacerbată a prețurilor pe piața materiilor prime. Aceasta uh, face ca evoluția uh, prețurilor și elementele fundamentale ale prețului să fie într-o divergență mare de ce G20 este structura potrivită pentru abordarea acestui subiect, pentru că acolo sunt reunite economiile cele mai uh, avansate și actorii principali pe piața materiilor prime. Acțiunea G20 a început uh, cu mult înainte de președinția franceză. Se vorbește de volatilitatea prețurilor uh, la materiile primelor deja la summitul de la Pittsburgh, de la Toronto sau de la Seul. At, prezentarea mea se va face, este articulată în două părți. Prima în legătură cu ceea ce ne propunem să facem pe uh, piețele financiare de materii prime și, în al doilea rând, abordarea noastră în ceea ce vește piețele fizice de materii prime cu accent pe materiile prime energetice, agricole și alimentare, pentru că pe aceste piețe acțiunea G20 va fi mai structurată. Acum, piețele financiare. Finanțele uh, sunt în centrul atenției G20 de multă vreme. Sunt o linie de acțiune. Am uh, lucrat pe baza uh, concluziilor trase în noiembrie 2010 la Seul, unde un mandat a fost uh, încredințat uh, Organizației Internaționale de Valori uh, Mobiliare pentru a lucra asupra reglementării și supravegherii piețelor financiare a produselor derivate din materii, astfel încât până în aprilie să se facă un raport care să fie examinat de Consiliul de Stabilitate Financiară. Care este obiectivul nostru? Nu să interzicem uh, uh, speculațiile, acest lucru ar fi imposibil, însă am vrea să reiasă niște principii importante pe care partenerii G20 se angajează să le aplice pe aceste piețe financiare. Care sunt aceste principii? În primul rând, transparența, transparența operațiunilor, astfel încât ansamblul operațiunilor ce privesc produsele derivate din materii prime să fie cunoscute. Ma mare parte din operațiuni ca volum uh, și uh, ca preț uh, se uh, desfășoară în uh, condiții over the counter, așa încât vrem să existe o mai bună cunoaștere. Apoi o mai bună cunoaștere, o mai mare transparență în ceea ce privește operatorii astfel încât să avem instrumente care să ne permită să facem distinții între agenții comerciali și agenții necomerciali, obiectivele acestora fiind pur financiare. De asemenea, trebuie să limităm abuzurile pe piață, asigurându-ne că niciun intervenient pe piață nu va avea o poziție care să afecteze mecanismul de formare a uh, prețurilor. Deci e vorba de limitarea pozițiilor. De asemenea, trebuie să îmbunătățim cooperarea între autoritățile de reglementare pe piețele financiare și autoritățile de reglementare pe piețele fizice. Această activitate privind uh, uh, piețele financiare va fi uh, completată, suplimentată printr-un raport al unui grup de studiu care ar trebui să aducă mișilor de finanțe din G20 uh, informații pentru a vedea care sunt uh, cauzele și consecințele volatilității uh, prețurilor materiilor prime și mai ales impactului pe care l-ar putea avea asupra dezechilibrului balanței de plăți, ca un exemplu. Acum, ce ne propunem să facem pe piețele fizice? începând cu energia, pentru că activitatea G20 în domeniul energetic a început. Suntem uh, în sub președinția franceză și vom continua această activitate. Activitățile care au fost inițiate vizează o mai mare transparență a informației, uh, pentru uh, inițiativa JODI, Joint Oil Development Initiative. Vrem să avem informații cât mai uh, cuprinzătoare asupra stocurilor și investițiilor. Dincolo de transparența informației, grupul uh, privind energia din cadrul G20 lucrează pentru un mai bun dialog între producători și consumatori, bazându-se pe Agenția Internațională a Energiei și Forumul Internațional al Energiei. Am propus partenerilor noștri, dincolo de aceste două teme tradiționale, uh, transparența și dialogul între consumator și producător, să lansăm un dialog privind eficiența energetică și energia curată, uh, teme care au fost deja abordate în această comisie. În ceea ce privește materiile prime agricole și alimentare, este un nou domeniu de lucru, pentru că G20, chiar dacă a abordat aceste chestiuni, nu a lucrat cu adevărat până acum pe mijloacele de a reduce volatilitatea și uh, impactul negativ pe care poate să-l aibă asupra categoriilor defavorizate. Deci o să lucrăm pe baza planului de acțiune de la Seul pentru dezvoltare. Au fost mandatate opt organizații internaționale să întocmească un raport către sfârșitul lunii martie. Cele opt organizații internaționale în cauză sunt organizația FAO, Programul Alimentar Mondial, Fondul uh, Internațional de Dezvoltare Agricolă, Comisia ONU pentru Comerț și Dezvoltare, Organizația Mondială a Comerțului, Banca Mondială, Femeiul și OCDE-ul. Acest uh, mandat a fost hotărât în planul de acțiune pentru dezvoltare suntem în perspectiva dezvoltării unui astfel de plan. Ultima inițiativă a fost propunerea de a organiza o reuniune a mincilor agriculturilor din G20 către sfârșitul lunii iunie pentru a aborda tema volatilității prețurilor uh, la aceste uh, materii prime alimentare și agricole. Care sunt căile pe care vom merge? Temele principale se referă la transparența informației, coordonarea pe plan internațional, care ar trebui să permită abordarea unor teme, cum ar fi limitările la export sau politici, politica de stocuri, apoi instrumentele de garantare și de asigurare pentru a proteja uh, părțile mai vulnerabile, creșterea producției sau intensificarea productivității agricole și asta în legătură cu punerea în aplicare a unor principii de investiții în agricultură responsabile. În concluzie, aș dori să vă spun că pe aceste teme cuvântul cheie este cooperarea, cooperarea cu ansamblul partenerilor noștri din G20. Într-adevăr, este vorba de un subiect uh, relativ nou. Regulile de lucru în cadrul G20 uh, cer unanimitatea, consensul, deci nu putem să favorizăm uh, poziții opuse, ci trebuie să căutăm un consens. Chestiunea materiilor prime minerale neenergetice și neagricole nu fac obiectul unor activități speciale, totuși, tot ceea ce am putea să facem pe agenda referitoare la piețele financiare sau piețele fizice ar trebui să permită îmbunătățirea reacției comunității internaționale la acest fenomen deosebit, volatilitatea prețurilor pe piețele de materii prime. Contăm pe cooperarea partenerilor noștri, mai ales a partenerilor europeni, pentru că elementele asupra cărora v-am spus că vom, uh, ne vom îndrepta atenția corespund cu abordarea Uniunii Europene, așa cum se manifestă ea în comunicarea Comisiei privind inițiativa materii prime. Așteptăm cu nerăbdare versiunea revizuită în zilele următoare. Mulțumesc, domnule președinte! Doamnelor și domnilor, am primit informații aprofundate, suplimentare. Mai mulți uh, vorbitori și-au anunțat dorința de a pune întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș dori să le mulțumesc tuturor uh, paneliștilor pentru informațiile pe care le-au oferit, pentru materiile prime. Este evident că discuția de astăzi va avea în mod clar un efect asupra viitoarelor politici ale Uniunii Europene și asupra politicilor la nivel internațional ați uh, vorbit și ați spus că n-ar trebui să ne uh, facem atâtea griji uh, în ceea ce privește oferta de materii prime, domnule Egert. Dar uh, dacă analizăm situația de astăzi, vedem foarte clar că acele materiale care sunt importate în Uniunea Europeană Există țări furnizoare care se confruntă cu instabilitate politică și cred că acest lucru se leagă direct de creșterea prețurilor. A existat o creștere a prețurilor în 2004, care a avut în mod clar legătură cu situația politică din aceste țări. Și întrebarea mea este, nu credem că situația din aceste țări poate avea o relație uh, și, și o legătură și cu extragerea acestor materiale? Pentru că până recent companii mari eh, semnau acorduri și contracte cu aceste țări și au importat uh, materii prime din aceste țări, dar este la fel de adevărat uh, că există o lipsă de transparență și că banii pe care îi cheltuim în Africa și în Asia sunt foarte adesea folosiți pentru finanțarea de activități uh, criminale și infracționale și o să revin și la ceea ce s-a spus despre China, pentru că până la urmă întreaga politică de import este în mâinile Chinei. Deci, trebuie să încurajăm țările să se asigure că condițiile de import vor fi reglementate mai strict, astfel încât, cel puțin pentru Uni Uniunea Europeană și Statele Unite, să ne putem atinge obiectivele și, în același timp, să contribuim la stabilitatea politică a acestor țări care exportă materiale, materii prime. Este rândul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, le mulțumesc vorbitorilor pentru contribuțiile foarte interesante la dezbatere. Este extrem de interesant să auzim care este rolul care a fost jucat de Banca Mondială și să aflăm că există un echilibru între ofertă și consumator. Eu am două întrebări de adresat. Ați vorbit despre rolul materiilor prime din agricultură. Domnul Desa a vorbit, domnul Seam a vorbit despre asta. Este un subiect extrem de important și există uh, oarește incertitudini uh, privitoare la importul de materii prime agricole și în același context s-a vorbit și despre produse strategice, deci nu e asta mai riscant să avem o tentativă să facem totul uh, la oaltă, totul împreună? Noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să avem o strategie pentru materiile prime în general, dar mă îngrijorează faptul că uh, sfera de aplicare ar putea fi un pic prea largă, pentru că anumite sectoare de materii prime se confruntă cu crize, dar altele nu. Și în altele am putea avea o strategie diferită. Deci, poate în UE ar trebui să ne ocupăm doar de prima parte a problemei sau să fim mai specifici și să vedem cât de departe putem să mergem în ceea ce privește deciziile pe care le putem lua la nivel european. O a doua întrebare, dacă îmi dați voie. Ați vorbit despre China și Africa. Și despre zona arctică. Acesta este un sector nou, un, o zonă nouă care a intrat în zona de exploatare a acestor materii prime și există deja acorduri care au fost semnate. Cum ar trebui UE să se comporte în ceea ce privește regiunea arctică? Am putea să, avem, să o duce, să facem mai multe în acest sens? Ce ar trebui să facem? Mulțumesc, spune președintele. În același context, aș avea și eu o întrebare către domnul profesor Egert. În principiu, domnul profesor, ați spus că precaritatea resurselor ar putea fi tratată cu mai mult, uh, cu mai mult calm. Aș vrea să elaborați puțin. Cum ați ajuns la această concluzie și ce consecințe rezultă din această atitudine propusă de dumneavoastră? consecințele ar fi altele decât uh, cele care au fost discutate după prima rundă de intervenții în această dimineață. Domnul Bütikofer s-a anunțat la cuvânt, dar a părăsit încăperea. Aș propune așadar să facem o scurtă rundă de răspunsuri. Începem uh, cu dumneavoastră, domnule. Mulțumesc, domnule președinte dacă e nevoie de abordare diferită în funcție de eh, produse, desigur, asta este și abordarea G20, pentru că am eh, lucrat pe trei fronturi, piețele financiare care nu fac o distinție în funcție de produs și apoi separat piețele agricole cu specialiștii din agricultură, securitate alimentară și produse agricole și apoi de cealaltă parte piețele eh, energetice. Deci, dacă trebuie o diferențiere, da acestea fiind principiile pe baza cărora vom lucra, uh, transparența, dialogul între productor, producător și consumator, uh, toate acestea sunt principii care se uh, aplică indiferent de piață. Artic, parte, zona arctică nu este la ordinea zilei G20. Invitatul de la Banca Mondială are cuvântul. Dacă doriți să răspundeți la unele întrebări adresate, nu este obligatoriu, dar puteți să o faceți dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Dar un scurt comentariu în ceea ce privește precaritatea materiilor prime. Sunt de acord cu domnul profesor că pe termen lung nu există precaritate. Pe termen scurt avem tensiuni pe anumite piețe, într-adevăr. Dar uh, Aici, de exemplu, putem să ne referim și aici, mă putem să ne referim la precaritatea și tensiunile legate de aprovizionarea cu oțel pe anumite piese, însă, piețe, însă asta mai mult din cauza condițiilor meteo, să zic așa, din lanțul de aprovizionare. Mi se pare că zona Arcticului este un sanctuar unde protecția mediului a devenit prioritară în fața dezvoltării resurselor ce sunt acolo. Și acum există tensiuni, tensiuni uh, pentru că trebuie fie să semnăm tratate internaționale, fie să lăsăm companiile baxate pe cercetare și dezvoltare și care au resurse financiare să ne conducă pe calea dezvoltării. Deci este nevoie în continuare să mai discutăm pe acest dosar. Mulțumesc. Domnul profesor Egart are cuvântul. Mulțumesc. Răspund la provocarea președintelui. Oare nu sunt prea relaxat în ceea ce privește disponibilitatea materiilor prime? Permiteți-mi să vin cu explicații. Când mă gândesc la disponibilitate, atunci mă refer la uh, 4-5 determinante ale disponibilității. Odată, dimensiunea geologică, dacă o resursă există sau nu. O dimensiune tehnică. Dacă există resursa, atunci avem tehnologia de a extrage resursa respectivă și de a o procesa în așa fel încât să fie bine. O a treia dimensiune legată de disponibilitate este aceea de politică de mediu, socială și geopolitică. Discutăm aici despre întrebarea dacă putem extrage o resursă în concordanță cu preferințele noastre pentru uh, calitatea de mediu și consecințele de mediu. Putem să fim așadar în concordanță cu preferințele comunității locale în care are loc extracția. Putem extrage în așa fel încât uh, să fie în concordanță cu politicile publice. Și este de menționat și dimensiunea economică a disponibilității. Putem să facem toate cele menționate anterior, putem să facem extragerea, producția, uh, reciclarea în așa fel încât din punct de vedere ambiental să fie acceptabil și oamenii implicați în proces să facă profit. Deci, tonul remarcii mele este că există o dimensiune amplă. Dimensiunea geologică nu este cea mai constrângătoare aici. Celelalte dimensiuni ale disponibilității, la drept vorbind, sunt uh, poate, și sunt în opinia mea, uh, aspecte mult mai semnificative. Acesta este răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o și prefer să mă opresc aici. Da, o să mă refer și la zona arctică. Nu pot să comentez acum. S-a... Mi s-a adresat următoarea întrebare. Dacă Uniunea Europeană nu este prea ambițioasă în încercarea de a aborda toate problemele la oaltă, problemele ce țin de bunurile agricole, volatilitatea prețurilor, uh, într-o singură politică comprehensivă. Sunt de acord cu ideile stipulate că există o serie de probleme variate prin natura lor. Trebuie acestea abordate într-o politică comprensivă. Nu sunt eu cel care să-și exprime opinia pe acest subiect. Mă voi opri aici, domnule președinte. Atunci dăm cuvântul domnului Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, întrebări pentru toți experții noștri. Mai întâi către domnul Eggert. Domnule profesor, reprezentantul uh, Oficiului de Comerț USDR din America a analizat petiția uh, privind uh, metalele rare și nu i-a dat curs acesteia uh, la solicitarea comercianților. Cum priviți noastră această decizie din punct de vedere diplomatic? Credeți că s-a evitat un conflict cu procedura OMC sau uh, credeți că este vorba despre altceva? Cum anume investigați acest aspect? și prin prisma declarațiilor făcute de Hillary Clinton uh, față de situația din uh, China și a metalor rare. Apoi, celălalt invitat, domnul Desa, ați vorbit mult despre transparență. Există o serie de inițiative de transparență, de exemplu EITI, Extractive Industries uh, Transparency Initiative. Deci inițiative clare. În cadrul uh, legislației Dodd-Frank din uh, America este prevăzut uh, este prevăzut un punct care este menit să creeze transparență pentru materialele și materiile critice provenite, de exemplu, din zone de conflict. Deci este vorba despre determinarea originii cu exactitate. Considerați că este o premisă pozitivă? Ați uh, susține-o? Încă o dată pentru domnul profesor Egert o întrebare. Mă refer la legislația Dodd-Frank. Uh, cum anume progresează aceasta, în opinia dumneavoastră? Și domnului Seam, îi adresez următoarea întrebare, cu referire la speculații. Ați spus că ar trebui să existe un instrument care să limiteze pozițiile în fața speculațiilor. Este ceva ce există deja în legislația americană, dar s-a utilizat foarte puțin. Comentariile ce le-am citit eu arată că nu este un instrument foarte eficace. Ce pași adiționali uh, întrezăriți dumneavoastră așadar? Și o a doua întrebare. Președinția franceză atacă specula cu materiile prime din agricultură. Cum de nu ați tematizat uh, specula în același context uh, în ceea ce privește materiile prime din industrie? Ați vrut să vă axați mai degrabă pe ceva ce în Franța este important din punct de vedere politic? Cum se explică această fixare de priorități? Și ce posibilitate întrezăriți dumneavoastră de a crea anumite instrumente care acum să fie valabile pentru sectorul agricol, dar mai apoi și pentru sectorul industrial? Dumneavoastră, domnule Desa, ați discutat despre asimetria între țările uh, bogate în resurse și țările industrializate. M-am gândit că ar putea exista un avantaj al politicii de concurență la nivel european dacă noi ne-am strădui să eliminăm această asimetrie și să avem parteneri fiabili în ceea ce privește schimbul de uh, resurse. Asta prin comparație cu ceilalți uh, concurenții ai noștri. Cum comentați, președintele? Trecem acum la runda de răspunsuri. Poate că domnul Sean dorește să înceapă. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește specula și speculațiile la materia, materii prime în cadrul uh, președinției uh, G20 vom uh, aborda acest lucru în activitatea privind piețele financiare. Am spus la, ca răspuns la o întrebare precedentă Piețele nu fac distinție, e vorba de clase de active asupra cărora sau în care investitorii financiari doresc să facă investiții. Activitățile pe care le-am lansat în cadrul grupului de studiu privind consecințele macroeconomice uh, ale volatilității prețului la materiile prime nu fac astfel de distinție. E vorba de materii prime energetice, uh, agricole sau minerale. De ce trebuie să avem Uh, activități mai structurate pe uh, materiile prime energetice și agricole, pe cele energetice, pentru că trebuie să continuăm activitățile uh, începute. În ceea ce privește materiile prime agricole, acestea se află și ele în planul de acțiune de la Seul. În plus, la anterioara întâlnire G20, nu s-a exprimat foarte clar dorința de a avea o structură anume pentru a aborda chestiunea materiilor prime minerale. Eficacitate limitată sau nu? O delimitare de poziție. Limitările de poziții constituie un instrument, printre altele, în principiul pe care vrem să-l promovăm, e vorba de o abordare la pachet. Avem aceeași abordare cu privire la revizuirea, actualizarea directivelor pertinente europene. Sigur, limitarea de poziție în sine nu va servi la nimic, mai ales dacă nu poate să se aplice unor agenți care până acum nu au intrat în domeniul de competență al autorităților de reglementare. Ceea ce am spus, transparența în ceea ce privește agenții este fundamentală. Trebuie să avem uh, operațiuni uh, periodice și să avem o transparență asupra acestora. De asemenea, credem în coordonarea între reglementatorii fizici și financiari uh, într-adevăr, indiferent de gradul de incertitudine pe care îl avem în legătură cu cei care intervin pe piețele financiare, schimbul de informații, schimbul de analize între autoritățile de reglementare pe piețele financiare și cele fizice, atunci când acestea există, sunt de natură să ne dea un, o imagine de ansamblu și pentru a avea instrumente adaptate ca să luăm măsurile care se impun. Însă o simplă limitare de poziție în starea actuală a competenței pe care o au autoritățile de reglementare ar fi uh, uh nepotrivită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Desa, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să comentez puțin legat de transparență. Cred că aceasta este extrem de importantă. Din 2004, creșterea prețurilor la uh, materiile prime și volatilitatea prețurilor și conflictele care au tot apărut pentru controlarea veniturilor generate de uh, materiile prime au transformat transparența într-un element esențial pentru orice fel de politică pentru uh, materii prime, fie ca exportator, fie ca importatori. Uh, așa cum uh, spune un profesor de la Oxford, transparența este acolo unde ar trebui să înceapă fiecare țară atunci când încearcă să-și definească politica de materii prime. Dar nu trebuie să te și oprești acolo, trebuie să mergi mult mai departe și să ai o transparență a industriei miniere care va avea a patra conferință la Paris în luna martie și care acum a validat cinci țări care și-au uh, finalizat uh, regulile procedură ale procesului. În general, este, apare o, uh, o frustrare la nivelul societății civile în țările care au fost validate, pentru că spun, da, ok, dialogul a fost minunat, dar și acum ce? Uh, transparența contribuie la îmbunătățirea condițiilor uh, de exploatație din țara noastră, va uh, îmbunătăți calitatea contractelor semnate de guvern, cum ne va îmbunătăți viața și acest lucru nu se vede. Și tocmai de aceea transparența este, cum spuneam, foarte importantă, dar există și un consens crescând în comunitatea internațională că trebuie ca această transparență să fie extinsă și la alte domenii. De îndată ce știi cât primește guvernul ca impozite pentru producția de uh, materiale, întrebarea cheie care se naște este ce face guvernul cu acești bani și după aceea trebuie să evaluez care sunt procesele bugetare care sunt aplicate pentru a te asigura că acești bani sunt cheltuiți cu cap. Și pe de altă parte, de îndată ce știm cât a câștigat guvernul ca impozite sau venituri, trebuie să aflăm și condițiile contractului, dacă acestea sunt într-adevăr echitabile, dacă uh, guvernul primește exact atâți bani cât trebuie și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește rolul parlamentelor, eu cred că parlamentele ar trebui să joace un rol important pentru îmbunătățirea uh, transparenței și sunt convins că există o cale de a extinde cooperarea potențială uh, cu parlamentele din țările bogate în resurse. Pentru că transparența nu este suficientă, trebuie să existe și responsabilitate socială. Și dacă populația nu poate să întrebe guvernul de ce au semnat acest contract sau de ce au făcut uh, una sau alta, acest lucru nu e uh, bun. Deci, cred că aici Parlamentul European ar putea juca un rol mai activ în uh, construirea de capacități și în îmbunătățirea cunoștințelor legate de sector și în creșterea transparenței. Cred că este într-adevăr o sugestie excelentă să construim parteneriate între Uniunea Europeană și țările bogate în resurse și să ajungem la o simetrie a informațiilor între țările exportatoare și investitori, pentru că Europa are o tradiție lungă a modului în care aceste uh, industrii ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți parteneriatele și cooperările despre care vorbeam. Creșterea tampere, uh, transparenței este esențială pentru rezolvarea uneia dintre problemele menționate mai devreme, în care se referă la activitățile infracționale uh, și corupție în semnarea de contracte, este esențial, cum spuneam, să avem un punct de plecare egal pentru toți investitorii. Pentru că acesta este uh, elementul fundamental Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnul Eckert are cuvântul. Domnul Bucercofer m a adresat două uh, întrebări și o să răspund pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește investigația administrației Obama, uh, pentru practici comerciale, așa zis, incorrecte atunci când uh, vorbim despre energii curate exportate către economia chineză. Eu nu sunt expert în probleme comerciale, dar o să vă dau impresia mea generală. Cred că în rezultatul acestei anchete și dacă administrația Obama va uh, Uh, aduce acuzații formale la OMC nu este încă un lucru sigur. Mie mi se pare că meritele acestui caz depind de importanța celor două teme fundamentale. Pe de o parte, partea chineză, care a spus că într-o mare măsură restricțiile de export se datorează eforturilor uh, chinez, uh, guvernului chinez de a-și îmbunătăți um, performanța de mediu, care într-adevăr uh, este sub nivelul european și sub nivelul american dar cred că aceasta nu este o încălcare a regulilor OMC. Pe de altă parte, și de aici uh, derivă uh, cazul uh, oțelarilor, uh, sindicatului oțelarilor din state, cât de important este sprijinul uh, guvernului chinez și subvențiile pentru uh, sectorul de export de energie curată astfel încât să restricționeze importurile sau exporturile din alte țări. Cred că asta este o motivație mai importantă și tocmai uh, aceasta ne-ar convinge să ajungem la, să apelăm la mecanismul de rezolvare a conflictelor de la OMC. Apoi, avem un mic aspect sau un aspect care pare mic al uh, unui regulament financiar care a intrat în vigoare în Statele Unite în, uh, în zona mineralelor de conflict. Companiile americane sunt uh, acum nevoite să verifice și să confirme că materialele minerale pe care le folosesc în produsele lor nu provin din zona de conflict uh, Uh, și într-o mare măsură acest lucru vizează Tantalium din Republica Democrată Congo, pentru că uh, veniturile din minerale încurajează uh, războaiele civile în zona respectivă. Există companii care se chinuie foarte mult să aplice aceste noi reguli și punctul meu de vedere este că o adevărată punere în aplicare poate avea loc doar în timp, pentru că foarte multe companii încearcă din răsputeri să-și înțeleagă lanțul de furnizor, pentru că Apple și Microsoft, spre exemplu, și alte uh, companii care fabrică produsul final, uh, care conține uh, tantalum și alte uh, minerale din regiunea de conflict, uh, au nenumărate etape în lanțul de furnizare care uh, separă uh, furnizorul de materie primă de producătorul de uh, produs final. Și cred că Microsoft, spre exemplu, habar n-are în acest moment de unde își procură uh, mineralele respective și încearcă în acest moment să uh, afle. Dojof gebeten, noch Mulțumesc. Domnul Panatoiov a vrut să ia cuvântul foarte pe scurt. Vă rog. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин Бутик. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Butikofer, domnule președinte, cei care au luat cuvântul astăzi uh, au demonstrat uh, nu numai uh, preocupările Um, Europei în ceea ce fește furnizarea de resurse, dar uh, ați și schițat soluții. Și au fost uh, date exemple bune de colaborare pentru rezolvarea uh, acestor probleme. Am fost implicat de mai bine de 30 de ani în activități în ceea ce privește tehnologia mineralelor și ei reprezintă Europa în Congresul de Prelucrare a Resurselor Naturale. Da, există materii prime, există resurse naturale, dar cât care este costul pentru Europa de a-și asigura aceste materii prime pentru industriile sale. Și o să încerc să am o perspectivă mai practică. Ce putem face împreună pentru a salva 100-120 de miliarde de euro uh, care sunt plătiți diferitelor țări pentru a ne asigura că industria noastră funcționează fără probleme. În primul rând, în ceea ce privește materiile prime disponibile în Europa. Ne amintim că industria mineritului a fost redusă ca dimensiuni din, econo- din motive economice, prețurile erau foarte scăzute în anii 90 și a existat o cădere a mineritului. O tonă de cupru costă în jură de 10.000 de dolari și va trece mult timp până când min industria trebuie să recupereze. Uh, există foarte multe deșeuri din prelucrarea metalelor și asta e valabil pentru plumb, cupru, aur. Cum prelucrez uh, deșeurile, rezidurile? Pentru asta este nevoie de noi metode și noi tehnologii și aici putem să avem beneficii reciproce. Statele Unite sunt foarte uh, dezvoltate, băncile pot să investească, Banca Mondială poate să investească în astfel de uh, tehnologii. Țările cu resurse bogate sunt gata să pună la dispoziție resurse pentru a primi în schimb tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Tehnologii de epurare a apei, de tratare a apei ca, sau alte tehnologii care să aibă drept rezultat uh, reducerea gazelor cu efect de seră. Dați-mi voie să vă spun că avem posibilități mari de cooperare, pentru că, într-adevăr, metalele pot să fie reciclate la infinit, ă, însă consumul va crește și mai mult și ne confrunta cu alte probleme. De aceea trebuie să găsim soluțiile adecvate pentru a asigura aprovizionarea pe termen scurt lung de materii strategice, nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru Statele Unite. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție, pentru că mi s-a părut deosebit de fructoasă de ajutor și ne asigură un viitor mai bun. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trebuie să le mulțumesc experților, nu doar pentru prezența de astăzi, ci pentru argumentele inteligente exprimate. Argumente care ne și ajută, dar iată și, ne și arată că problema este mult mai amplă. Este bine când obții astfel de informații care nu doar îți confirmă ceea ce știai, ci te neliniștesc și mai tare, fiindcă îți uh, arată mai multe întrebări ce trebuie soluționate. Am avut experți deosebiți alături de noi, le mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și domnului Butikofer, care a fost responsabil pentru organizarea acestui eveniment. Sarcina noastră va fi una dificilă, dar cred că în această dimineață, iată, am progresat puțin. Mulțumesc, acestea fiind spuse, declar uh, suspendată reuniunea până în această după-amiază. La revedere!